Dragi colegi, propun să începem reuniunea, așa că vă rog să luați loc. Vreau să urez bun venit tuturor și să începem prin a adopta ordinea de zi, ordine care a fost distribuită pe 26 noiembrie. Avem două modificări de propus. În primul rând, în momentul în care voi face anunțurile, comunicările președintelui, vreau ca asta să se întâmple după reuniunea coordonatorilor de la ora 3, astfel încât să avem o singură dată comunicări după coordonatori, atunci când vă spun și ce au hotărât coordonatorii. Și cel al doilea punct, referitor la prezentarea privind e-meeting făcută de serviciile Parlamentului, aș vrea să fiți flexibili aici vom încerca să o facem atunci când vor fi mai mulți membri în sală. Deci, uh, haideți să avem puțină flexibilitate la acest punct. Dacă nu există comentarii din partea dumneavoastră la ordinea de zi, o considerăm adoptată și putem trece mai departe la următorul punct de pe ordinea de zi, adică audierea publică referitoare la reformarea legii electorale europene. O să încep cu câteva comentarii din partea mea. Această audiere a fost organizată și din perspectiva pregătirii raportului pentru inițiativa legislativă a comisiei noastre pentru reformarea legii electorale europene. După cum știți, Parlamentul European a fost întotdeauna un pionier în promovarea unității legii electorale europene. Am avut deja în 98 o acțiune în acest sens, am introdus principiul proporționalității în uh, legea privind alegerile directe și în legile electorale ale statelor membre. În 2002 am reușit ca acest lucru să fie valabil peste tot și atunci am început o discuție referitoare la crearea unor liste transnaționale care au fost prezentate în raportul prezentat de Andrew Duff, unul dintre experții noștri de astăzi, raport care a fost adoptat în comisia noastră în ianuarie 2012. Însă, la momentul respectiv, nu exista dorința politică de a duce lucrurile mai departe și n-am reușit să ajungem până în plenară. Ca urmare, în momentul de față avem alegerile electorale, care în mare parte sunt reglementate de legislațiile naționale, care sunt foarte diferite, lucru pe care de altfel îl vom discuta astăzi. Vom vorbi și despre diferitele tipuri de reprezentare proporțională, despre diferitele tipuri de sisteme DONT pentru alocarea de locuri. Avem liste închise, deschise, semideschise. Deci diferențele există și sunt uh, numeroase, atât în acest domeniu, cât și în ceea ce privește franciza, candidatura, numirea, uh, cheltuielile de campanie. Există deci aceste diferențe și uh, se pune o întrebare justificată dacă dorim să trecem către o uniformizare a legilor electorale, acest lucru putând fi posibil la nivel european. Prin urmare, avem această audiere, mai târziu o să vă prezint și vorbitorii, însă pentru început avem uh, un comentariu din partea unei alte instituții europene care se ocupă de acest subiect, Domnul Paul Nemitz, care este directorul pentru drepturile fundamentale și cetățenia europeană în DG Justice, la Comisia Europeană să ne spună câteva cuvinte, după care trecem la audierea propriu-zisă. Aveți cuvântul, domnule director. Mulțumesc, doamnă Hübner. Îmi cer scuze pentru această schimbare a ordinii de zi care a fost necesară și vă mulțumesc pentru posibilitatea de a spune câteva cuvinte astăzi de aici. În primul rând, felicitări pentru că începeți această discuție așa de repede după alegeri, fiindcă asta e următoarea perioadă dinaintea alegerilor. Participarea la alegeri nu se hotărăște în ziua alegerilor. Ce înseamnă asta? Uh, statisticile ne arată că fiecare zi este importantă în ceea ce privește numărul de participanți. Însă, implicarea cetățenilor nu se hotărăște doar în ziua alegerilor. E nevoie amplă, având în vedere că democrația nu înseamnă doar dreptul de a participa la alegeri, ci și participarea la viața politică înainte și după alegeri. Prin urmare, în ceea ce privește participarea la alegeri, avem de-a face cu o chestiune mult mai largă. În primul rând, comunicarea, dialogul dintre cetățeni și Europa și, în al doilea rând, implicarea sau participarea la democrație în general. Aici o să încep cu niște cifre pe care deja le-am avut în raportul anterior privind participarea, raportul Comisiei privind participarea la alegerile locale, Am constatat că problema neparticipării la alegeri nu se limitează și nu este reprezentativă doar pentru alegerile europene. Există această tendință de slabă prezență la alegeri, alegerile secundare, care nu, au, nu sunt alegeri naționale, acolo participarea este scăzută, atât în alegerile locale, cât și în cele regionale, pe de o parte, și alegerile europeană, pe de altă parte. Și există și o tendință de reducere a membrilor partidelor politice și în alte forme de democrație participativă. Este foarte important când abordăm uh, chestiunea participării și funcționării democrației europene în Bruxelles, în Parlament, este foarte important să abordăm lucrurile dintr-un context mai larg, din contextul necesității ca democrația să funcționeze la toate nivelurile, pentru că există această problemă pe care o avem în comun cu alegerile locale și regionale. Progresul democrației în Europa a fost întotdeauna o luptă înainte de 79, de atunci încoace și uh, cu ocazia acestor alegeri am reușit să facem o legătură directă între rezultatul alegerilor și propunerile, propunerea uh, privind președintele Comisiei Europene, uh, ca urmare a unei solicitări făcute cu mult timp în urmă de Parlamentul European și a lumii universitare. Uh, și cu mândrie pot să vă spun că în 98 chiar eu am publicat uh, un articol în care ceream o alegere indirectă a președintelui Comisiei Europene și faptul că acest lucru acum s-a întâmplat pentru prima dată m-a emoționat și pot să vă spun că în biroul meu pe perete am uh, recomandarea Comisiei din 2013, unde colegiul Comisiei a spus pentru prima dată că familiile politice din Europa trebuie să numească un candidat comun ca președinte al Comisiei. Prin urmare, iată că am contribuit la facilitarea alegerilor indirecte. În această recomandare, Comisia a cerut uh, să se uh, folosească elementele noi din tratatul de la Lisabona de asemenea, partidele naționale europene trebuie să anunțe candidatul pe care îl sprijină pentru funcția de președinte al Comisiei și uh, aceleași partide trebuie să se asigure că afilierile politice la familii uh, politice europene sunt clar cunoscute alegătorilor din statele membre. Acum lucrăm la un raport în care evaluăm impactul acestor recomandări ale Comisiei asupra alegerilor de anul, trecu- de anul acesta pentru Parlamentul European. Raportul va fi prezentat în prima jumătate a anului 2015 și sigur așteptăm să colaborăm cu dumneavoastră pe acest raport, fiindcă ne dorim ca raportul să nu conțină doar informații statistice, ci și activități relevante, de exemplu, la nivelul rețelelor de socializare, eh, concluzii științifice în ceea ce privește eh, creșterea nivelului de înțelegere a cetățenilor cu privire la ce votează. Deci nu ne interesează doar cifrele. Este foarte clar că inovările instituționale au potențialul de a crește nivelul de legitimitate democratică uh, a procesului decizional din Uniunea Europeană. Acesta este un pas foarte important pentru a face Uniunea Europeană mai democratică. Uh, Comisia, în forma sa actuală, se angajează să modifice și mai mult sistemul pentru a permite un mai mare nivel de democrație, identificând modalități de a consolida progresul realizat, cu privire la extinderea dimensiunii alegerilor europene și la uh, intensificarea legitimității democratice. Intenționăm să uh, avem un mai bun dialog cu toți factorii interesați. Uh, vrem să analizăm rezultatele alegerilor din 2014 și pentru asta avem nevoie de mediul academic, care este astăzi reprezentat aici. Trebuie să avem analize calitative referitoare la uh, impactul modelului candidaten. E nevoie de eforturi suplimentare pentru a crește nivelul de participare și pentru a mobiliza cetățenii europeni și în aceste alegeri tendința constantă de scădere din 79 a făcut a fost topată. Participarea a scăzut cu aproape 0,5% față de niște procente mult mai mari Uh, în 2009 și 4% cât a fost căderea din 99 în 2004. Joe Weiler, președinte al Institutului Universității Europene din Florența, a publicat o carte în 79 în care a prezis că uh, participarea la alegerile pentru Parlamentul European va crește uh, odată cu creșterea competențelor Parlamentului în procesul decizional, adică odată cu extinderea procesului de codecizie. Joe Weiler, cu aproximativ un an în urmă, și-a declarat regretul cu privire la faptul că s-a înșelat în această predicție. Relevanța Parlamentului European a crescut, procesul de codecizie s-a intensificat, există un mai mare control democratic asupra deciziilor luate în uh, Uniunea Europeană, dar s-a constatat o scădere a participării la alegeri. Deci simpla creșterea capacităților nu a stârnit suficient interesul cetățenilor. Prin urmare, avem de a face cu chestiuni mult mai ample, care țin și de comunicarea cu publicului și trebuie să facem eforturi împreună pentru a-i mobiliza pe oameni, astfel încât să uh, înțeleagă mai clar care este rolul acestei compet- acestor competențe crescute ale Parlamentului European și cum pot ele fi intensificate prin intensificarea prezenței la alegeri. Trebuie ca cetățenii să devină mai conștienți cu privire la uh, aceste chestiuni care au un impact direct asupra vieții lor. În același timp, vom intensifica eforturile noastre de a, intensi- de a amplifica drepturile cetățenilor europeni, dreptul de vot, dreptul de a se prezenta în calitate de candidat în statul membru de reședință, pe baza acelorași condiții ca cetățenii eh, statelor respective este un drept fundamental care vine odată cu statatul de, statutul de cetățean și se regăsește în articolul 22 din Tratatul de Funcționare și articolul 39 din Carta Drepturilor Fundamentale în aplicarea eh, Directivei 93. Acțiunea noastră de simplificare a procedurilor eh, pe baza cărora cetățenii se pot prezenta în alegerile europene în statele membre de reședință, deci nu de cetățenie, ci de reședință, pe baza regulilor din Directiva 2013-1. Aceștia nu mai trebuie să dovedească faptul că uh, nu au drepturi electorale în uh, propriul stat membru. Trebuie doar să facă o declarație în acest sens, care să fie verificată de autoritățile statului membru gazdă. Pe baza datelor preliminare colectate până în prezent, se pare că de această dată a existat o creștere semnificativă a numărul cetățenilor UE uh, mobil care s-au prezentat ca um, candidați în alegerile din statul de reședință. Numărul s-a dublat de la 81 în 2009 la 152 în 2014. Salutăm de asemenea și sprijinim acțiunile care urmăresc creșterea gradului de conștientizare al cetățenilor cu privire la politicile europene și care apropie politica europeană de cetățeni, în special programul financiar referitor la dreptul egalitate și cetățenie. Sprijinim uh, proiecte care urmăresc să uh, stimuleze includerea și participarea cetățenilor UE mobili în țările gazdă, în viața civică și politică acestora și vreau să spun pentru Uh, oamenii de știință prezenți că până în februarie 2015 avem uh, deschisă cererea de ofertă, de aceea dacă aveți proiecte bune de propus, ne interesează și puteți să aflați detalii pe pagina noastră de internet. Pe baza evaluării uh, modului în care au fost implementate drepturile cetățenești în alegerile din 2014 și pe baza analizei participării cetățenilor europeni în alegerile pentru Parlament, vom încerca să folosim mai bine achiul european pentru a facilita și spori participarea la alegeri. Dezbaterea a început astăzi cu privire la posibilă nevoie de a reforma legea electorală europeană și principiile comune pentru a alege uh, membrii Parlamentului European reprezintă o primă ocazie pentru a lansa o o analiză în acest sens după alegerile de anul acesta. Alte instituții, state membre, partide politice, think tank-uri și uh, mediul academic au fost cu toții invitați să contribuie cu puncte de vedere la această discuție și astfel vom putea să ne consolidăm dimensiunea europeană în următoarele alegeri și să promovăm implicarea alegătorilor, consolidând astfel legitimitatea democratică a procesului decizional european. Comisia Europeană este deschisă spre o colaborare completă în acest proces foarte important. Mulțumim, domnule director Nemitz. Ne-ați dat vești foarte bune și fără îndoială vom uh, folosi această ocazie de a lucra împreună. Și sperăm că de această dată să ajungem cu proiectul nostru în plenară. Vreau acum să trecem la audierea propriu-zisă. Vă propun să începem prin a asculta doi experți. În primul rând, domnul Daf, nu știu dacă trebuie să-l prezint pe Andrew Duff, fiindcă an de zile a fost coleg de-al nostru în Parlament, face parte din familia liberal-democraților și a fost raportor pe o serie de rapoarte care s-au axat pe subiecte pertinente pentru discuția noastră. Prin urmare, Andrew, ai cuvântul. Um, uh, de, uh... Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, Danuta. În primul rând, aș dori să îți mulțumesc că m-ai invitat să iau cuvântul astăzi. Este o onoare pentru un fost membru al Parlamentului European să-i se ceară să ofere explicații în Parlamentul European, mai ales dat fiind eforturile pe care le-au desfășurat Comisia și eu însumi în ceea ce privește o reformă fundamentală a procedurii electorale a Parlamentului European. Aceste eforturi, acestor eforturi s-au pus bețe în roate și uh, suntem cu toții de vină într-o oarecare măsură. Dar uh, am reușit de când uh, De când mi-am pierdut uh, locul în Parlamentul European, în luna mai, să chipzuiesc mai mult și să am avut mai mult timp de lectură. Și am uh, citit mai mult despre uh, ce consider eu că este o criză profundă a democrației europene. nu este un fenomen care poate fi defina, definit în uh, mod uh, concret și aceasta este o problemă a procedurii electorale a Parlamentului. Rezultatul crizei financiare și economice a fost uh, agravat a agravat uh, presiunea centrifugă asupra Uniunii Europene și asupra statelor membre ale Uniunii Europene. Niciun singur stat membru nu niciun stat membru nu a reușit uh, să scape de tulburări politice și constituționale la nivel intern, iar uh, destrămarea Uniunii Europene este mm, o perspectivă ce nu poate fi exclusă. Uniunea Europeană deține o legitimitate populară și, într-o oarecare măsură, este vina cetățenilor că nu sunt uh, suficient de atenți iar pe de altă parte este vina parlamentelor naționale și a partidelor politice naționale care au um, renunțat, uh, care nu mai sprijină și nu mai promovează proiectul european prin, uh, din, din motive de ignoranță sau de invidie. Uneori din ambele motive. Și uh, este și vina Uniunii Europene, a instituțiilor Uniunii Europene, care se străduiesc uh, să înțeleagă un sistem de guvernanță complex, abscons și opac. Din fericire, Parlamentul European are la dispoziția sa două competențe foarte importante în ceea ce privește dreptul de, pro- de proprie inițiativă. În primul rând este vorba de articolul 223 al tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, acesta este dreptul mai vechi în ceea ce privește un proces electoral uniform în Uniunea Europeană, iar cel de-al doilea este articolul 14.2 al uh, tratatului privind funcționarea Uniunii Europene. Noit tratatul de la Lisabona, care acordă Parlamentului European dreptul de a propune un uh, sistem de alocare a locurilor uh, între statele membre. Aș dori să vă spun că acestea nu sunt doar drepturi de care se bucură Parlamentul European, ci în egală măsură sunt și obligații pe care le pe care trebuie să le respecte Parlamentul European. În experiența mea am învățat că nu este ușor ca Parlamentul, ca un Parlament, să accepte reforma procedurii electorale care i-a dat naștere. E vorba de um, interesele uh, membrilor activi până la urmă în ceea ce privește uh, carierele lor și pensiile lor, iar acestea mențin un status quo uh, greu de schimbat. Sunt sigur că dacă Parlamentul uh, dorește să acționeze mai bine decât, uh, uh antece- decât predecesorii săi, este important să se înceapă pe acest proces acum, pentru a fi gata pentru 2019. În primul rând, este vorba despre listele transnaționale. Cred că experimentul Spitzen candidat a fost un succes și este surprinzător că autorii, printre care și eu însumi, au uh, fost surprinși de faptul că mm, a ieșit din tipare uh, ceea ce privește alegerile anterioare, a creat foarte multă controversă și la nivel, mai ales la nivelul clasei politice a elitei europene. Dar din acest motiv, uh, cauza că a creat controverse și că i-a uimit pe premier și pe șef, pe șef de stat și pe de guvern, care nu uh, au, nu au urmărit îndeaproape ce au semnat la Lisabona, e loc de mai bine și, iată, acum este revizuit. Consiliul European a fost de acord să arunce o nouă privire asupra sistemului de numire a succesorului președintelui Juncker. Și eu sfătuiesc Parlamentul să preia inițiativa aici și să uh, salveze esența experimentului Spitzen candidat, candidat de vârf din 2014 și să propună și să aibă inițiativa de a duce acest experiment uh, la bun sfârșit, așa cum este normal, și anume ca campionii partidelor politice să fie în vârful listelor transnaționale, în capul listelor transnaționale, dintre care un anumit număr al Parlamentului European trebuie să fie aleși pentru, pentru o circumscripție paneuropeană. Dacă am face acest lucru, bineînțeles, în primul rând, am uh, reușit să facem față criticilor uh, de curse, curte, curții constituționale în ceea ce privește faptul că procedura electorală a Parlamentului European nu este uniformă. S-ar consolida dimensiunea europeană a campaniei electorale s-ar uh, galvaniza partidele politice, făcându-le să devină campanii de campanii organizate de campanii electorale și ar fi un cadou pentru electorat care nu ar mai avea care nu ar mai avea un singur vot pentru deputații naționali și regionali, ci și un al doilea vot, ar căpăta un al doilea vot pentru deputații transeuropeni. Dacă am reușit să obținem acest lucru, iar eu, în anexa numărul 3, la documentul meu, am am prezentat uh, o versiune a legii din uh, actului normativ din 1976, dacă reușim să facem acest, lucru, dacă vom reuși să facem acest lucru, vom reuși să facem și celelalte lucruri care ar fi de dorit pentru a stabili un prag al uh, vârstei candidaților, de pildă, să avem în vedere și chestiuni referitoare la gen și la punctele forte și slabe a listelor deschise și închise, am putea să ne gândim la concentrarea zilelor de vot, la drepturile de maternitate ale deputaților, la ocuparea locurilor uh, libere și la înființarea unei autorități electorale – la nivel european. la oarecare distanță de Parlament și Comisie. În acest context am putea îmbunătăți statutul partidelor politice care, în ciuda unei lupte acerbe în mandatul anterior, necesită îmbunătățiri. În acest context, am putea include lărgirea francizei și a candidaturilor și am putea să reglementăm statistici ale populației. Acesta este primul lucru important pe care ar trebui să l facă Parlamentul European, după părerea mea. Cel de-al doilea rând se referă la distribuirea locurilor. Aici am văzut de curând că, că cele 11 locuri pentru Croația au uh, cauzat probleme atât în Parlamentul European cât și la Consiliu și în ceea ce privește relația și Parlament. Și um, acest lucru este um, uluitor. Este foarte bine că faptul că Consiliul European a fost de acord în 2013 să se aplice o formulă aritmetică. O formulă aritmetică care ar trebui să fie căutată și asupra care să se ajungă la un acord uh, până la alegerile din 2019. domnul profesor Puckelsheimer și și, și cu mine, ne ocupăm de această chestiune acesta este un regim care se numește compromisul de la Cambridge, CAMCOM, pe care l-am uh, rezumat în uh, acest document și care va funcționa dacă ar exista 25 de locuri transnaționale, um, în plus față de cele 75, 751 de locuri sau, sau întrebare care se pune este dacă aceste 25 de locuri ar trebui să fie incluse în cele 751. Dar este important să facem față așteptărilor opiniei publice în ceea ce privește faptul că metoda repartizării locurilor să fie una ușor de înțeles, echitabilă și um, să răspundă criticilor adresate de Curtea Constituțională Germană, cum că sistemul actual nu reușește să respecte principiile tratatului în mod potrivit și că legea Uh, este un fel de așa numită justiție naturală. În anexă am uh, în anexa documentului am prezentat uh, un sistem pentru o abordare pe două etape a compromisului de la Cambridge. Prima pentru uh, anul 2019. Dacă dorim să schimbăm uh, echilibrul de putere între state și Parlament, trebuie să vorbim și despre acest echilibru de putere între state și Consiliu. Statele membre și Consiliu trebuie să arătă, să arătăm că, că este vorba de o legislatură bicamerală și a doua cameră merită să-i se revizuiască sistemul de vot. E drept că reforma distribuirii locurilor uh, parlamentare va pedepsi, va fi în detrimentul uh, statelor uh, de dimensiune mijlocie, care sunt acum, la ora actuală, mai reprezentate decât trebuie. Deci ar fi normal să fie, să existe compensație pentru aceste state care vor pierde locuri în Parlament. Să, și în drept compensație să le crească influența la Consiliu. Există o formulă pe baza rădăcinii pătrate care dă statelor influențe în, în ordine invers proporțională, se numește Jack Crow. În Convenția de la Cracovia este menționată pe scurt și cred că a venit momentul să preluăm această formulă. Deci, iată trei elemente. Naționale. Distribuirea locurilor în Parlament. Revizuirea influențe la Consiliu, care creează un pachet și care ar reprezenta o soluție durabilă și democratică a acestor probleme. Vreau să vă spun câteva cuvinte și despre proces. Procesul trebuie să se bucure de aceeași legitimitate precum rezultatul. Și aici știm că va avea loc o convenție. Nu știm când, dar uh, eu cred că va avea loc uh, cât de curând. Iar acolo, Uniunea Fiscală uh, va fi unul dintre subiectele abordate, precum și reforma sistemului financiar al Uniunii Europene, pentru a corecta unele elemente mai puțin puternice ale tratatului de la Lisabona pentru a moderniza politicile mai învechite și pentru a rezolva problema britanică. În acest pachet este crucial ca este crucial să se regăsească și reforma electorală a Parlamentului la loc de frunte. Iar aici laud Comisia Parlamentară pentru că a reușit să, în, să demareze acest proces atât de curând. Mulțumesc! Mulțumesc, Andrew, pentru încurajări, pentru părerile exprimate. Dau cuvântul domnului Huckelsheim, eh, profesor, de la universit- profesor emerit la Universitatea din Habsburg, care joacă un rol foarte activ în, eh, eh, în Universitatea Economică de la Londra și am dorit să ascultăm părerile dumneavoastră, după care vom avea o discuție privind ambele prezentări. Stimate doamnă președinte, stimați membri ai Parlamentului European, Vă mulțumesc foarte mult pentru că m-ați invitat astăzi aici să-mi aduc contribuția la această audiere, astfel încât să mergem mai departe cu legislația europeană. Încă de la începutul adunărilor generale, avansul făcut a fost excepțional. Parlamentul European a devenit un pilon important în ceea ce privește structura democratică a Uniunii Europene. Membrii acestuia sunt aleși de cetățenii europeni prin alegeri directe paharul alegerilor e jumătate plin, nu jumătate gol. E tentant să încercăm să umplem acum și jumătatea care lipsește. Încercarea noastră este împărțită în partea A, B și C. Se pune accentul pe aspectele operaționale și să vedem dacă procedurile pe care ni le-am propus duc la țelurile politice stabilite ne sursele noastre au fost documente vechi din această comisie și din Parlament și apoi ne-am folosit și de literatura existentă, care e abundentă. Și, bineînțeles, ne bazăm și pe munca făcută de noi, pe analizele matematice privind sistemele electorale. Așa că voi începe cu partea A, care e problema, Problema e o confuzie a electoratului. Cel mai mare defect al sistemului electoral de acum e că îi face pe cetățeni să fie confuzi. Se axează pe lideri politici care dau formă scenei politice în interiorul statului membru, dar aceștia nu candidează pentru un loc în Parlamentul European. Cei care votează primesc niște liste pe care primesc o listă cu partidele politice care fac parte din viața politică a statului membru, însă sunt invizibile aceste partide în munca Parlamentului European cele 160 de partide naționale care sunt prezentate electoratului din Uniunea Europeană ajung până la urmă să fie un număr mic de grupuri politice care dau formă politicii Uniunii Europene, însă aceștia nu sunt, acestea nu sunt prezentate electoratului. Există astfel o nepotrivire între rolul instituțional pe care trebuie să-l joace Parlamentul European în ceea ce privește separarea puterilor și nivelul de competitivitate la nivel de partid în organizarea alegerilor. Dacă Parlamentul European dorește mai multă uniformitate în legea electorală, atunci e neapărat nevoie să fie stabilită partide la nivel european care să joace un rol ca atare în alegeri, sau așa credem noi. Există multe literatură pe subiect făcută de uh, oameni de știință, avocați și politicieni matematicienii trece de competența noastră, trece de competența noastră să facem comentarii în legătură cu crearea acestor partide europene. Însă credem că asemenea partide la nivelul Uniunii Europene vor exista. Pornind de la această premisă, propunem o schemă de transformare a votului în locuri care să se alinieze cadrului constituțional în Uniunea Europeană și anume dubla proporționalitate. Înainte să continuăm, spunem ce înseamnă de fapt aceste partide la nivelul Uniunii Europene, în scopurile noastre. Are un înțeles mai, restrict, mai puțin restrictiv decât termenul de partid politic la nivel european, care apare în uh, legislație în ceea ce privește finanțarea partidelor. Uh, Termenul nostru indică o organizație politică care ține cont, mai ales în programul și activitățile sale, de principiile pe care este fondată Uniunea Europeană și care participă sau intenționează să participe la alegerile pentru Parlamentul European. Asta e tot ce cerem noi. În majoritatea cazurilor, un partid la nivelul Uniunii va fi activ în unul sau două state membre, cel mai bine în fiecare dintre ele. Oricum, definiția permite unui asemenea partid să fie prezent într-un sigur uh, stat membru. Sistemul trebuie să poată să primească și partide noi formate, care nu pot decât să pornească de la o dimensiune mică. B. Care este soluția? Soluția înseamnă dublu proporționalitatea. Această dublă proporționalitate ține cont de locurile în Parlamentul European pe două dimensiuni. În primul rând, cum este împărțit electoratul pe partide politice și apoi cum este împărțit în districte teritoriale. Ce înseamnă și cum arată această dublă proporționalitate atunci când vorbim de Parlamentul European? Dimensiunea politică ține cont de performanța pe care o au partidele în Uniunea Europeană. Cea teritorială ține cont de alocarea de locuri în Parlamentul European între statele membre ale Uniunii Europene, adică compoziția Parlamentului European. Dublă proporționalitatea poate fi abordată indiferent de cum arată compoziția. Fie că vorbim de negocieri politice, cum se întâmpla în trecut, fie aceasta este obținută printr-o formulă durabilă și transparentă. Dublu proporționalitatea are nevoie de un anumit număr de locuri pentru statele membre. Metodele care țin de dublu proporționalitate merg pe doi pași supra și sub proporționalitate. Prima dintre ele reflectă dimensiunea politică care ține cont de divizarea electoratului în Uniunea Europeană. Toate locurile disponibile sunt împărțite ținându-se cont de aceste partide la nivel european. Puteți vedea un exemplu în tabelul întâi din prezentarea mea. Am evaluat alegerile din 2009, ținând cont de dublu proporționalitate. Pentru că nu existau partide la nivelul întregii Uniuni în 2009, acestea au fost înlocuite cu grupurile politice care au fost formate după alegeri, la începutul perioadei legislative. Votul total într-un grup politic E văzut ca fiind toate voturile care au fost date pentru partidele naționale care fac parte din acest grup. Membrii neafiliați sunt uh, văzuți ca fiind în pseudogrupe. Așa că am ținut cont de toate cele 144 de milioane de voturi care au fost exprimate în anul 2009 în întreaga Uniune. Acest această super alocare pentru 2009 ține cont de toate voturile în mod simultan și le tratează în mod egal. Nu se ține cont de statul membru din care provin ele. Toate acest, acest număr mare de voturi, 192.200, de fapt reprezintă un loc. Alocarea de locuri la nivelul Uniunii Europene ține este strâns legată de alegători. Asigură o egalitate între toți cetățenii europeni. Voturile sunt făcute pentru a exprima o preferință politică. Egalitatea între alegători acum lipsește din legislația de bază în Uniunea Europeană. Pe de altă parte, tratatele sunt pline de promisiuni în ceea ce privește egalitatea între cetățenii Uniunii. Toate statele membre au semnat egalitatea în ceea ce privește alegătorii. Și în convențiile existente la nivel european se vorbește de această egalitate între alegători. Uniunea Europeană le oferă cetățenilor un vot liber, egal și secret. Asta e tot ce cerem noi în ceea ce privește o schimbare a tratatelor. Dublă proporționalitatea merge și mai departe cu un al doilea pas, un al doilea pas care e mai laborios pentru că e nevoie să fie verificate două condiții. Locurile partidelor politice, în acest al doilea pas, trebuie să fie atinse. În tabelul, în tabelul 2 puteți vedea reevaluarea alegerilor din anul 2009. Numele partidelor și locurile sunt copiate din tabelul 1 cu supra-alocarea. În stânga vedeți statele membre și locurile. Locurile unui, part- unui uh, partid statal se obțin prin dublă diviziune. se poate verifica că numărul de locuri care au rezultat pe coloană. Vedeți, le vedeți în coloană și apoi și în, pe rânduri. Dublă proporționalitate pare să fie răspunsul la nevoile Uniunii Europene. Sacina noastră e să vedem cum să ajungem la ea. Principalul obstacol rămâne crearea unui sistem de partide la nivelul Uniunii. Mai e nevoie și să acordăm atenție unor, al unor alte chestiuni. Există structuri diferite în ceea ce privește votarea în cele 28 de state membre. Armonizarea de care e nevoie poate fi făcută la costuri scăzute. Oricum, voturile din sistemele de vot unic transferabil pun o problemă. Intervin aici aspectele de personalizare ale unor alegeri. un numitor comun în ceea ce privește reprezentarea proporțională folosită în alte state membre ar putea fi să se introducă listele deschise, acolo unde acestea încă nu se folosesc. Trebuie să ne gândim bine și la această variantă, însă nu e urmărită mai departe în acest document de noi. O reproiectare a procesului de, vola, de votare trebuie să țină cont și de e-votare, votarea pe internet, care țină cont și de mobilitatea în creștere a societății europene. Partea C, cum să ajungem acolo, trei pași interimari pentru anul 2019. Stabilirea unor partide la nivel de Uniune care să intervină în în alegerile Parlamentului European s-ar putea să aibă nevoie de mai mult timp decât perioada legislativă de 5 ani. Cred că 10 ani ar fi suficienți. De aceea, noi cerem să, înceapă, să începem cu dublă proporționalitate acum, în, să înceapă în 2024. Parlamentul European s-ar alinia cu multe alte parlamente care au amendat legile electorale cu dispoziția ca toate acestea să aibă efect nu în perioada legislativă prezentă, ci următoarea. Pentru următoarele alegeri, în 2019, propunem trei pași interimari care vor ajuta la formarea unor partide la nivel de Uniune. Cele trei propuneri ar putea să fie incorporate în legea electorală. În primul rând, un um, design al votului europenizat, apoi să existe niște praguri la nivel european care să fie puse în aplicare pe termen lung. Apoi, un al treilea lucru, liste transnaționale, o măsură pentru anul 2019 doar, pentru că apoi devine redundant odată cu adoptarea dublei proporționalități. Prima propunere e că voturile, pe lista de voturi să existe emblema și numele partidului la nivel de Uniune cu care e afiliat Partidul Național. Partidele existente la nivel european sunt semințele din care vor crește partidele la nivel de Uniune. Multe partide naționale știu deja de acum cărui partid la nivel de Uniune îi vor aparține și ar putea să se alinieze propunerii foarte repede. Partidele neafiliate vor avea un spațiu alb pe listă care va arăta clar că le lipsește viziunea europeană. În acest fel, informațiile de pe listele electorale nu vor fi restrânse doar la sfera domestică. Pe timpul campaniilor electorale, partidele vor face publicitate felului în care arată ele pe listele electorale pentru a câștiga votanți. E neapărat nevoie să fie oferită o perspectivă europeană cetățenilor. Va fi mai ușor decât acum pentru cei care votează să și formeze o părere clară în ceea ce privește opțiunile europene pe care le au. A doua propunere dorește să recompenseze partidele naționale care reușesc să devină partide la nivel de Uniune și să se și să ajungă în mai multe state membre. Facem aici referire la pragurile apărute în articolul 3 din legea electorală despre cum uh, câștigă sprijin un partid în Uniunea Europeană. Această cascadă a pragurilor poate să aibă următoarea formă. În Uniunea Europeană, voturile valide pentru un partid devin eficiente, adică pot fi uh, pot să intre în calculele făcute doar atunci când un partid atrage cel puțin 5% din voturile valide dintr-un stat membru sau 4% din voturile valide din două state membre, 3% din patru state membre și 2% în 8 state membre. Această cascadă a pragurilor nu se pune în aplicare atunci când vorbim de voturi pentru candidați independenți. Aceasta ar putea fi abordată la nivelul reglementărilor existente la nivel național. A treia propunere oferă partidelor niște lucruri foarte clare pentru care să concureze și anume locuri. Locuri la nivelul Uniunii Europene. Listele transnaționale au fost prezente în discuție de ceva timp și acestea apar foarte des în uh, raportul din 2011 al acestei comisii. Noi elaborăm această idee. Înțelegem că ea va deveni învechită odată ce se folosește dubla proporționalitate. Pentru că această măsură este una tranzitorie, aceasta trebuie să fie pusă în aplicare odată în 2019. Ne-am gândit cum s-ar putea ajunge la toate acestea. Abordarea noastră ține cont de compoziția Parlamentului European. E nevoie de o formulă transparentă și durabilă, cum ar fi formula de la compromisul de la Cambridge. Când vorbim de compoziția Parlamentului, 25 sau 26 de locuri trebuie să fie realocate Majoritatea dintre aceste locuri sunt transferate din state membre de mărime medie la cele mari. Noi propunem ca aceste locuri să nu fie date statelor țintă, ci să fie lăsate la o parte, astfel încât să fie la dispoziția listelor transnaționale, așa cum apare acest lucru în raportul din 2011. La o primă privire, propunerea pare să pună o povară mare pe statele membre mai mari, care, dacă nu, ar profita de acest transfer. Totuși, dacă ne gândim mai bine, această povară poate să fie diluată de aceste liste transnaționale și cum arată alocarea de locuri potrivit lor. Partidele la nivelul Uniunii vor trebui să își atingă electoratul. Trei sferturi din cetățenii europeni locuiesc în șapte cele mai mari state membre europene. Listele transnaționale vor avea foarte mulți candidați din marile state membre, unde locuiesc și votanții, probabil nu trei sferturi, dar nu mai puțin de o jumătate. Majoritatea locurilor de pe listele transnaționale vor fi ocupate cu candidați din statele membre mai mari. Acest dezechilibru care ne așteaptă pune sub semnul întrebării listele transnaționale, care, deși promit să fie o măsură rapidă în 2019, ar putea totuși să treacă testul timpului pe termen lung. Acestea, în mod clar, nu pot să intre în competiție cu perfecta soluție care ne oferă dublu proporționalitatea. Vă mulțumesc mult pentru atenție. Mulțumim foarte mult, aș dori să vă informez că profesorul este astăzi uh, acompaniat de domnul Kai Frederike Oberman, care vine de la Institutul de Matematică din Augsburg și înțeleg că pe parcursul discuțiilor ambii dintre dumneavoastră vă veți răspunde la întrebări. Acum propun să ascultăm toate întrebările și să avem o dezbatere generală pe toate chestiunile. Așa că trecem la domnul Brandon O'Leary acum, care e profesor de științe politice la Universitatea din Pennsylvania, însă este și consultant pentru Uniunea Europeană și, și consilier pentru Regatul Unit la Națiunile Unite. Profesor O'Leary, aveți cuvântul. In my uh, presentation, I distinguish between în prezentarea mea vorbesc despre abordarea federală și confederală a viitorului european. În primul rând o să mă refer la dimensiunea confederală. Din perspectiva aceasta, Parlamentul European trebuie să exprime dorințele separate și reunite ale statelor membre. Nu există o structură federală concretă. În momentul de față nu există partide care să funcționeze în întreaga Uniune Europeană. Uh, în perspectiva uh, cofederală, Uniunea Europeană este deja prea federală. Nu are un mandat, nu există convenții care sunt adoptate la nivel european, ratificate apoi în statele membre. Tratatul constituțional a eșuat. Parlamentul nu are niciun mandat democratic, uh, lucru care se vede în reducerea prezenței la alegeri media a scăzut la alegeri din 79. Alegerile uh, de la Parlament reprezintă o dezamăgire la fiecare 5 ani pentru federaliști. Și uh, Într-adevăr, există o creștere de când s-au alăturat noile state foste comuniste, însă, așa cum s-a spus aici, fenomenul de care vorim, vorbim, reducerea prezenței la vot, este pe scară, valabil pe scară largă europeană. 19 din cele 28 de state membre au avut o prezență la vot mai scăzută decât media de la aderare, de la data aderării ceea ce nu spune prea mult în ceea ce privește capacitățile de mobilizare ale formulei cu Spitzenkandidaten. În 2009 s-a spus că există o corelare clară între creșterea competențelor europene și um, scăderea prezenței la vot. După părerea mea, relația nu este una cauzală. Adică nu cred că reducerea competențelor parlamentelor ar, ar crește prezența la vot. Cu toate acestea, există o corelare îngrijorătoare care trebuie să fie luată în serios de Parlament. Dacă am lua în serios această abordare federală, am spune că nu e nevoie de o lege electorală comună și alegerile trebuie să revină la parlamentele naționale. Dacă s-ar întâmpla acest lucru, ar exista cinci avantaje. În primul rând, fiecare membru al Parlamentului ar avea un sprijin electoral mai solid, decurgând din faptul că parlamentele naționale sunt alese număr mai mare de alegători. Apoi, uh, deputații ar avea aceleași mandate ca guvernele statelor din care provin și nu ar exista uh, conflicte între mandatele din această țară, ceea ce se întâmplă atunci când există cicluri diferite de alegeri pentru Parlamentul European și Parlamentele Naționale. Cetățenii europeni apoi ar trebui să participe la mai puține alegeri, uh, lucru care evident ar cauza o creștere a prezenței la vot. În al patrulea rând, această revenire la lumea dinainte de 79 ar putea să stimuleze legitimitatea tuturor deputaților, intensificând legătura între public, partide și parlamentele naționale. Și în al cincelea rând, parlamentele respective din statele membre ar fi obligate să se organizeze mai bine pentru activități europene. Asta ar fi o modalitate de a rezolva deficitul de democrație consolidând puterile parlamentelor naționale. Evident, genul uh, acesta de propuneri reacționare, cum ar putea să fie considerată, ar avea de-a face cu probleme. dar ar putea să existe și stimulente pentru o evoluție într-o uh, direcție proporțională, de exemplu un vot separat pentru deputat sau penalizarea um, prin faptul că mai puțini membri se vor întoarce în uh, Parlamentul European dacă nu există reprezentare proporțională. O astfel de schimbare ar însemna că deputații au o dublă îndatorire și în parlamentele naționale și în cele european cu costuri de reședință asociate. Însă ar fi un stimulent, aș spune eu, pentru ca cele două seturi de parlamente să se coordoneze mai bine și ar prezenta un argument foarte bun pentru eliminarea unuia dintre parlamente, probabil cel de la Strasburg, care nu are nici o altă justificare decât faptul că e prevăzut în tratat. Apoi, mandatul ar avea de suferit despre de pe urma ciclurilor de alegeri naționale, dacă ne-am întoarce la formula parlamentelor naționale. Dar asta se întâmplă și în alte sisteme federale. Problema ar putea fi rezolvată garantând convergența între statele membre pe baza unui ciclu electoral comun adică să-și coordoneze parlamentele uh, pentru a conveni, să spunem, asupra unui ciclu electoral la patru ani. A patra dificultate ar fi dacă statele membre continuă sau nu să adopte diferite tipuri de reprezentare proporțională în parlamente. Lucrul acesta se întâmplă în prezent, deci n-ar fi o problemă intrinsecă în această viziune. Și apoi avem și problema alocărilor, o problemă la care o să revin puțin mai târziu. Cred că Merită să ne gândim în cadrul acestei comisii pentru afaceri constituționale la uh, această perspectivă confederală. Nu e o nebunie, nu se limitează doar la populiști și xenofob și uh, ar putea să fie promovată de cei care sunt pentru existența Uniunii și a realizărilor sale. Comisia ar trebui să testeze publicul prin studii, sondaje de opinii pentru a vedea dacă cetățenii preferă alegerile directe sau indirecte. Ar trebui să se testeze dacă publicul sprijină ideea acestor partide care să funcționeze la nivel național și european sau chiar uh, o testare mai radicală în care um, să vadă dacă publicul ar alege și sistemul de loterii pentru a alege deputați din Parlamentul Național sau dintre cetățeni. Majoritatea membrilor acestei comisii și a Parlamentului probabil că au preferă o abordare federalistă sau cu fazi federalistă. Ați auzit în această dimineață care este perspectiva în ceea ce privește această abordare. Prin urmare, legea electorală ar trebui să fie uniformă. Primul punct de observat este că există federații funcționale care nu au legi uh, electorale uniforme. Nu e neapărat ceva de dorit, dar funcționează și fără o astfel de lege electorală uniformă. Este clar că existența unei astfel de legi ar face ca Uniunea Europeană să aibă o structură mai federală, dar ar avea oare un impact asupra calibrului democrației, crescând în special prezența la alegerile pentru Parlamentul European? Există trei factori care au impact asupra prezenței la vot care, în principiu, sunt deschiși Parlamentului. În primul rând, prezența poate fi crescută prin votul obligatoriu. Acest Parlament și această Comisie însă nu au legitimitatea și nici puterea uh, de a impune votul obligatoriu. Acestea fiind spuse, uh, nu este nimic intrinsec nedemocratic în votul obligatoriu. E păcat că multe dintre țările uh, foste comuniste consideră dreptul de a nu vota ca un drept puternic. 87% din slovaci, de exemplu, sprijină cu entuziasm principiul acesta de a nu fi obligat să votezi. În principiu, însă, votul obligatoriu respectă normele democrației. Această opțiune însă nu este disponibilă pentru Parlament, bănuiesc. Alte două lucruri care ar putea fi făcute de Parlament pentru a crește votul ar fi, în primul rând, să se asigure că alegerile au loc în aceeași zi cu alegerile pentru parlamentele naționale. Nu tuturor federaliștilor le place această idee, fiindcă doresc ca mandatul european să aibă propriul, Parlamentul European să aibă propriul mandat, dar dacă vrem să creștem prezența la vot între 10 și 20% în țările unde votul nu e obligatoriu, asta ar fi o metodă. O a treia metodă prin care se poate crește prezența la vot este să se extindă competențele Uniunii și deci ale Parlamentului pe chestiuni care țin de Uh, statul asistenței sociale, politici fiscale, în pace și război. Dacă faceți acest lucru, prezența la vot va fi crescută. Dar, evident, această transformare nu e posibilă în momentul de față. Sugestia mea este, prin urmare, că există foarte puține posibilități uh, la dispoziția Comisiei sau a Parlamentului pentru a crește în mod semnificativ prezența la vot. Asta în parte pentru că Acum că toate statele membre au adoptat reprezentarea proporțională, orice stimulent crescut de a vota nu mai există, cu excepția schimbării acestei proporționalități. Întrebarea este care sistem de reprezentare proporțională e mai bun. Și aici cred că este foarte clar și vă pot spune cu exactitate că nu există niciun consens în uh, comunitatea uh, specialiștilor în domeniul politic uh, cu privire la care ar fi cea mai bună soluție. Ar putea exista stimulente raționale oferite alegătorilor, uh, posibil transferul de vot ar putea să ofere uh, o marjă mică de creștere a prezenței la vot. față de liste, eh, reprezentarea proporțională pe listele închise. Apoi, sistemul folosit în Germania, care se află, ar ocupa undeva între a doua și a patra poziție în ceea ce privește impactul. Important este că elementul normativ nu are consecințe semnificative la nivelul prezenței la vot. Trecerea la o listă deschisă nu ar schimba dramatic prezența și fie că vorbim de un sistem federalist sau confederalist, cred că ar fi greșit ca Uniunea Europeană să aibă o singură formă de reprezentare proporțională. Ar fi greșit, mai ales ca Irlanda, de nord, de sud și Malta, uh, care folosesc uh, reprezentarea proporțională, să treacă la ceva ceea ce cetățenilor ar folosi o formă inferioară de reprezentare proporțională. Alte lucruri care au avea un impact mai redus asupra prezenței la vot ar fi propunerea de a stimula partidele, propuneri pe care le-ați auzit de altfel azi dimineață. Există unii care doresc să stimuleze partidele, să le consolideze și să minimizeze fragmentarea în Parlament, având, de exemplu, un prag mai ridicat sau praguri uniforme. Asta e o situație oarecum paradoxală, pentru că pentru partide și democrație e bună concurența și dacă impui praguri, o, o consecință este că um, garantează o prezență mai scăzută la vot. Este clar pe alte chestiuni minore că putem vota uh, și putem îmbunătăți prezența la vot, uh, dar uh, nu este sigur dacă existența unei zile europene unice acordate alegerilor ar duce la o creștere nu ar crește nivelul de identificare la nivel european. Printre principiile prezentate, eu sunt de acord cu faptul că trebuie să existe o încurajare a votului electronic, în special cu cercetări referitoare la securitatea și eficiența acestora. Un domeniu în care pot fi făcute uh, studii, sondaje de opinii pentru a vedea care sunt uh, sistemele electorale care ar funcționa mai bine. O întrebare cu care se confruntă Parlamentul este cu ce ar trebui să se compare. S-a spus azi dimineață că ar trebui să nu ne preocupe așa de tare prezența scăzută la vot, fiindcă aceasta este situația și în cazul alegerilor regionale și locale în Europa. General vorbind, însă Parlamentul, mai ales atunci când se consideră o instituție federală, ar trebui să se compare cu parlamentele naționale. Dacă comparăm prezența la vot pentru Parlamentul European și Parlamentele uh, naționale, este clar că Parlamentul European se situează în coada clasamentului în ceea ce privește prezența la vot, alături de Elveția și Statele Unite, când în Statele Unite există alegeri pentru Casa Reprezentan- Camera Reprezentanților în Senat, atunci când nu există alegeri președen- prezidențiale. Ceea ce sugerează că uh, Uniunea Europeană are în comun cu Elveția și cu Statele Unite complexitatea federală, diferite tipuri de alegeri pe diferite paliere, la, pe, în, la date diferite și faptul că absența cetățenilor la vot are un impact asupra structurii. Acestea ar fi motivele pentru care există o prezență scăzută la vot în alegerile europene și probabil în cele din Elveția și Statele Unite. Avem în vedere că Parlamentul și Comisia în mare parte au o viziune federală sau quasi-federală, a Parlamentului European, să vedem ce nu ar trebui să se facă în următoarea perioadă. Am sugerat deja că nu ar trebui să existe o formă de reprezentare proporțională, nu există consens uh, în ceea ce privește cel mai bun sistem. Există însă mm, o poziție comună în ceea ce privește sistemele proaste. De exemplu, câștigătorul uh, ia totul. Se folosește în anumite democrații puțin avansate. În al doilea rând, n-ar trebui să existe o lege electorală uniformă, ci eforturi făcute de Parlament pentru a promova bune standarde în Uniunea Europeană prin constituirea unei comisii electorale europene, prin recomandarea de practici care să favorizeze includerea femeilor, imigranților și minorităților naționale. În al treilea rând, cred că este întemeiat ca Parlamentul să evite conflictele cu legislațiile naționale în ceea ce privește cetățenia, însă să, trebuie să promoveze bune practici. De exemplu, cei care nu se află în statul lor membru trebuie să aibă dreptul de a vota deputați europeni în statul de origine. Nu toate statele permit acest lucru. Nu cred că un conflict legislativ ar fi o idee bună uh, ci mai degrabă recomandarea de bune practici ar funcționa. În cazul în care există competențe privind legea electorală europeană care revin Curții Europene a Drepturilor Omului, nu am avea o idee chiar așa de bună. Uh, pentru că s-ar putea ca aceste curți, aceste instanțe să desfacă parteneriatele și s-ar putea atunci ca hotărârile lor să nu fie respectate. De exemplu, în cazul Bosniei și Herțegovinei sau alegerile pentru uh, Senat în țara respectivă nu au funcționat uh, prin implicarea acestei curții. Uh, curtea a desfăcut un aranjament constituțional și deciziile sale nu au fost luate în considerare ca urmare. O parte a problemelor cu care ne confruntăm vin din partea Curții Constituționale Germane, care are o anumită poziție cu privire la pragurile electorale. Una care bănuiesc nu este agreată de mulți dintre membrii Parlamentului European. Deci trebuie să vă gândiți foarte atenți dacă vreți să existe competențe pentru instanțe, pentru curți, eh, competențe asupra legii electorale, fiindcă consecințele vor fi pe termen mm, lung, de mare amploare și hotărârile luate de curți ar putea să nu fie întotdeauna bune sau respectate. Ce trebuie făcut? Sunt de acord cu cei care au intervenit înaintea mea. E o idee bună să existe o reguli de alocare transparente. Și cred că compromisul Cambridge are multe avantaje. De dragul a transparenței și a profesorilor, însă cred că ar fi mai bine dacă ar fi uh, exprimat în niște principii simple, cum ar fi nivel minim de reprezentare pentru statele membre, un plafon privind nivelul de reprezentare și aplicarea sistemului DON sau Sonlegu. Este interesant de studiat legătura dintre aranjamentele electorale din Parlament și cele din uh, uh, statele membre, competențele statelor membre în Consiliul de Ministri. Dacă Uniunea Europeană dorește să fie o federație funcțională, logica este să se treacă la proporționalitate în Parlament cu egalitate pentru state în cadrul Consiliului de Ministri. Dacă nu există o astfel de abordare, vom ajunge la un compromis neinspirat între două versiuni de proporționalitate care se aplică în cazul la două instituții separate din Federația Europeană. Comisia pentru Afaceri Constituționale ar trebui să se gândească la cercetare la nivelul publicului în ceea ce privește uh, numirile libere uh, în uh, Parlament. Însă, sunt de părere că propunerile pentru liste transnaționale sau uh, existența unui al doilea nivel nu sunt o idee chiar așa de bună, fiindcă Logica alocării se folosește pentru a garanta un număr de membri în Parlament pentru statele membre. Dacă există liste transnaționale, evident apare acest element de um, nesiguranță în ceea ce privește de unde vor veni oamenii și se subminează tocmai aranjamentele folosite pentru a oferi garanții statelor membre. În al doilea rând, identificările politice nu există la nivel suficient de mare pentru ca acest mecanism să aibă succes și ar trebui să nu se folosească mecanisme artificiale pentru a um, crea, încerca să se creeze curente în rândul cetățenilor europeni care nu există în prezent. Mulțumesc, domnule profesor O'Leary. Vor fi multe discuții referitoare la prezentarea dumneavoastră. Roberto Dalimonte, profesor uh, la Universitatea în Florența, care predă și în campusul uh, din New York, va face acum o prezentare. I'm going to show some data. Mulțumesc. I hope they are visible. Not, not in the sense that... Uh, o să vă prezint niște date. Sper să le puteți vedea. Because there are a lot of data. This is the picture of the 28... Iată aici uh, cele 28 de sisteme electorale ale Uniunii Europene. Și e clar că sistemul nu este uniform. Sistemele nu sunt uniforme. is Oh, yeah, it does work. So it's clearly not a uniform picture. E clar că um, imaginea nu este una uniformă. Și întrebarea este cum putem uh, ajunge la uniformitate? Eu zic că eu, eu sunt de părere că în această coloană se poate obține uniformitate, unde este trecută vârsta. Observăm că există diferențe semnificative aici, care, după părerea mea, Uh, unde există loc de armonizare, de uniformizare. Dar a, um, coloana în care arată formula proporțională folosită cele 28 de state membre este mai importantă aici. De fapt, aici, în această coloană, nu este important dacă ajungem la uniformizare sau nu. Fiindcă nu aici apar diferențele când vine vorba de proporționalitatea sau disproporționalitatea sistemului. Asta nu contează. Această coloană unde sunt trecute um, elementele de selectare a candidaților, votul preferențial, dar și aici există mai multe sisteme. Este vorba de liste deschise, îmi cer scuze. Vorba de liste deschise. Dar, mă rog, mai multe feluri de liste deschise. Aici ar putea exista o dezbatere. Am putea dezbate dacă uniformizarea sau o mai bună armonizare ar uh, spori legitimitatea, prezența la vot Dar vedeți că majoritatea statelor au liste deschise, puține state au liste închise, majoritatea au vot preferențial. Dar adevărata problemă da, pentru legea electorală o reprezintă coloana pragurilor. Mai ales cea care reprezintă dimensiunea cartierelor electorale. Aici avem 9... Iată aici statele care nu au niciun fel de limite, de praguri. Și aici uh, sunt statele cu 5 uh, praguri și câteva state la mijloc. Bineînțeles, este o decizie politică, dar uh, aici este domeniul unde se poate ajunge la o mai bună armonizare și uniformizare, dar nici așa nu am avea un sistem electoral uniform, fiindcă fiindcă nu se poate ajunge la uniformitate în ceea ce privește circumscripțiile electorale, fiindcă acestea de, sunt legate de numărul de locuri alocate statelor. Și acest lucru nu poate fi armonizat și nici, nici pe de cum um, uniformizat. Din... Iată de ce rezultatul final va arăta mai degrabă așa. Aici uh, am împărțit pe o scară de șapte puncte nivelul de proporționalitate al celor 28 de sisteme electorale de la foarte scăzut deci sistemele cele mai proporționale, Germania și Spania, deci cele mai proporționale sau cele mai puțin disproporționate, până la uh, foarte ridicat cu Irlanda și Polonia, celelalte state sunt între aceste două extreme. Dacă ne concentrăm asupra pragurilor, um, această structură poate fi schimbată într-o oarecare măsură, dar, dar nu putem să ne ocupăm de dimensiunea circumscripțiilor. Dacă, dacă eliminăm pragurile sau le reducem, până la urmă tot vor exista rezultate disproporționate din cauza dimensiunilor, diferi, dimensiunilor uh, diferite ale circumscripțiilor. Aș uh, dori să întreb dacă uniformitatea este într-adevăr necesară, poate este o întrebare tulburătoare. De ce vorbim despre legislație electorală uniformă. Care este scopul unui, unei legi electorale uniforme? Nu înțeleg și cred că ar trebui să se spună foarte clar, fiindcă dacă scopul este acela de a consolida legitimitatea și prezența la vot, ne îmbătăm cu apă rece fiindcă nu se va întâmpla acest lucru. Nu va crește prezența la vot niciun pic. Nu acolo rezidă problema. Dar dacă credem că o lege electorală este necesară dintr-un motiv pe care nu, care nu-l cunosc, cred că propunerea Bucășam Obermann este foarte interesantă. O să spun un lucru care pe care îl cunosc domnul uh, Pucășaim și Oberman. Când trecem de la un sistem electoral de jos în sus la um, un sistem de sus în jos, ca în propunerea domnului Puckerman, ce se întâmplă? Dubla proporționalitate întrunește două condiții. Uh, statele vor primi locurile pe care, la care au dreptul și, par, și partidele vor primi locurile la care au dreptul pe bază proporțională și mai există una, o treia condiție care nu este matematică, ci mai degrabă politică, și anume că partidele aleg candidați acolo unde primesc cele mai multe voturi. Iar aici se pune o problemă tehnică. În uh, Italia derulăm uh, efort, um, reforma electorală și ne-am confruntat cu această problemă, fiindcă asta se întâmplă la astfel de sisteme. Candidații pot fi aleși Adică se poate întâmpla să fie aleși candidați care au mai puține voturi pe aceeași listă electorală decât candidații din alte circunscripții. Aceasta este a treia condiție pe care ar trebui să o întâlnească un sistem perfect. Este mai degrabă o, o condiție politică decât matematică, dar extrem de pertinentă la nivel politic. Propunerea Puckelsheim și alte propuneri asemănătoare de a crea sisteme electorale care să funcționeze la, la nivelul Uniunii um, presupun existența unor uh, partide transnaționale care, care se luptă la nivel uh, european și nu național. Iar domn profesor Holiri uh, a adresat, a exprimat o critică privind crearea și promovarea acestor liste transnaționale. Dar indiferent de uh, critica exprimată, dați-mi voie să vă spun câteva cuvinte care s-ar putea să fie mai degrabă un ideal, dar uneori este bine să ai și idealuri. Sistemele de reprezentare proporțională, sistemele pe care le avem noi la ora actuală, nu conțin uh, niciun fel de stimulente în ceea ce privește crearea de liste transnaționale. listele transnaționale se creează doar dacă există stimulente, dacă iar sistemul uh, reprezentării proporționale nu uh, are niciun uh, nu are deține astfel de stimulente. Cred că sistemul cascadă pe care, a fost a fost, ar putea fi un astfel de stimulant, precum și finanțarea partidelor pe liste transnaționale. Un alt uh, stimulent inter- interesant ar fi propunerea domnului DAF. Ar, iar propunerea DAF uh, vorbește despre crearea unui procent de locuri care ar trebui să fie alocat la nivelul Uniunii într-o singură circumscripție aceste locuri ar fi alocate proporțional, bănuiesc. Dar ce ar fi ca acestea să fie locuri uh, premiu care să fie alocate Partidului European pe lista transnațională sau unei coaliții de partide europene care uh, câștigă majoritatea voturilor la nivel european. Cum v-am spus, este un ideal. Dat fiind uh, situația în Europa, dar am dar vreau să fac această propunere, fiindcă dacă, dacă am crea aceste locuri premiu care, pe care le-ar dobândi partidul sau coaliția de partide care ar câștiga o majoritate de voturi la nivel european, uh, s-ar crea un stimulent foarte clar pentru crearea acestor uh, liste de partide transnaționale, dar mai există un aspect aici. Pentru mine, adevăratul motiv pentru care prezența la vot este atât de slabă este că percepția alegătorilor europeni este că alegerile europene, alegerile nu contează. Nu contează de ce? Fiindcă nu, nu pentru că nu în funcție de competențele Parlamentului European, ci pentru că, pentru că cetățenii nu consideră că aceste alegeri sunt uh, decisive și nu, nu își dau seama care sunt mizele. Dacă alegerile europene ar fi mai decisive, aici uh, cred că ar, uh, aici rezidă cheia succesului pentru sporirea prezenței la vot. Caracterul decisiv al alegerilor reprezintă un concept multidimensional și nu am aici timpul să intru în amănunte, dar plecând uh, de la propunerea DAF în cea, pentru aceste locuri premiu, cred că uh, ar fi uh, ar da alegătorilor ideea că există o miză, că aceste alegeri sunt importante și acest lucru ar fi consolidat prin, prin faptul că uh, campionii partidelor ar fi în capul acestor liste. Mulțumesc foarte mult, domnule Dalimonte. Domnul Is Bertoncini la Paris are cuvântul acum. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, plăcerea am plăcerea de a lua cuvântul uh, ultimul, uh, ceea ce mi-a permis să ascult toate celelalte discursuri și îmi permite să um, extind poate uh, sfera acestor discuții, luând ca punct de plecare un element diferit și anume întrebarea de ce trebuie să reformăm uh, procedura electorală, fiindcă um, m-am întrebat uh, pe drum acest lucru. Am, m-am bucurat foarte mult că m-ați invitat aici, dar m-am întrebat de ce trebuie reformat sistemul electoral și am putea vorbi despre obiective și ce putem face în funcție de obiectivul prioritar. Mi se pare că se face acest lucru într-un context politic marcat de o inovație, procedura candidatului de vârf, care a marcat alegerile din 2014 și care uh, a avut ca rezultat un lucru pozitiv și anume că uh, s-au manifestat uh, niște uh, chip, uh, s-au apărut niște fețe și au, ca reprezentanța acestei prăpăstii electorale uh, care există în Parlament. Deci este important uh, Uh, ca aceste diverse mm, uh, grupuri politice să fie reprezentate de persoane care să aibă un chip și pe care lumea se cunoască. Deci astfel s-a îmbunătățit sistemul și alegerile ne, trebuie să ne permită să arătăm uh, care este alegerea pe care o fac cetățenii europeni și mm, asta este punctul de plecare. Mi se pare că, în primul rând, acesta trebuie să fie principalul obiectiv al uh, reformei electorale. Există și alte obiective, iar, um, pe de altă parte, uh, vreau să vă spun unde ar, am, ar trebui să îmbunătățim uh, procedura. În primul rând, obiectivele reformei nu nu se, nu, adică principalul obiectiv nu poate fi sporirea prezenței la vot, nu poate fi principalul obiectiv, poate un obiectiv secundar, fiindcă participarea la vot nu este legată de aspecte constituționale, instituționale, ci constituționale despre care s-a, vorbit de către domnul Oliri, de pildă. Există un deficit de competențe la nivelul Uniunii Europene, la nivel global. Este Eh, e vorba de principiul subsidiarității. Principiul de particip, eh, mă scuzați, rata participării la vot ține de acest eh, deficit de competențe. Dacă ar crește competențele Uniunii Europene, poate că s-ar schimba situația și în ceea ce privește participarea la vot, dar așa cum s-a spus mai devreme, rata de, de participare în SUA și în uh, Confederația Elvețiană sunt la același nivel. Nu putem să fim dezamăgiți decât dacă considerăm că 80%, 80% din legile naționale vin de la Uniunea Europeană, dar nu este adevărat. Deci, există un deficit de participare. Deci, dacă vrem să vedem lucrurile mai roz, există o participare convenabilă care s-ar putea îmbunătăți, îmbunătăți atunci când va, fi, va veni vremea și nu când competențele, așa cum a spus Josef Varer, pe care îl respect extrem de mult, nu când competențele vor crește, ci când competențele Uniunii Europene vor crește. Ceea ce vă doresc, dar pentru acest lucru nu, trebuie, nu trebuie să spunem că 80% din legi vin de la Bruxelles, fiindcă nu văd ce marjă de creștere ar mai exista. Acest element constituțional duce și la elementul politic și, eh, bine, am avut o criză europeană, imaginea Uniunii Europene, campania electorală și faptul că eh, s-ar putea să existe alegeri eh, naționale în aceeași zi, da, și acest lucru influențează situația. Putem să facem mai mult, putem să dăm dreptul de vot europenilor și în țara de origine, numai în și în țara, de, în țara gazdă și să favorizăm, să îmbunătățim votul electronic și mai departe. Putem să mai vorbim despre acest lucru, dar trebuie să înțelegem faptul că situația este disperată, dar nu este gravă în ceea ce privește uh, rata de participare la alegeri și să nu transformăm uh, participarea la vot în uh, principalul obiectiv. Un al doilea obiectiv, care este mai important, este mai folositor, dar este secundar, reprezintă modificarea distribuției locurilor între statele membre. Eu sunt pentru, bineînțeles, dacă dorim să adoptăm uh, modelul compromisului de la Cambridge, ar fi situația mai corectă, mai echitabilă și uh, am uh, ajusta marja, însă nu s-ar schimba linii mari situația. Și care este situația? Situația uh, este că nu putem să punem semnul legal între cetățean și vot. Nu se poate acest lucru, fiindcă asta ar însemna că unele state membre n-ar mai avea decât unul sau doi deputați și asta ar însemna că alte state membre ar avea sute de deputați. Deci am ajunge la un Parlament European cu 5000 5.000 de membri. Și deja 751 de membri nu e ușor, deci <laughs> trebuie să existe o modalitate echitabilă și uh, dacă, ple- dacă plecăm de la principiul că uh, un vot egal un cetățean, uh, ducem la un sistem nesustenabil, care uh, în acela punctul 3, obiectivul principal și anume de a permite mai multă claritate partizană pentru cetățeni pentru cetățenii care votează la alegerile europene. Scopul uh, alegerilor europene, ca în general pentru alegeri, este, este de a permite reprezentarea principalelor forțe politice. Și Parlamentul European are o funcție clasică și anume legea, alegerea mm, scrutinului proporțional uh, găsește, găsește o origine acolo și este important ca Parlamentul European să apară ca loc unde mai multe forțe partizane uh, găsesc o voce. Pluralismul partizan este mai clar în, la comisie sau la Consiliul de Miniștri, este, este folositor, dar uh, trebuie să se pot obține majorități în acest uh, sistem electoral și aici avem o logică mai degrabă guvernamentală care, care stă la baza procedurii candidatului de vârf în ceea ce privește alegerea președintelui Comisiei. Această majoritate, știm foarte bine la Parlamentul European, este o geometrie variabilă, nu există uh, o logică de sprijin, dar trebuie să existe o coaliție la Comisie, de pildă, și toate acestea uh, evoluează apoi pe măsură ce se schimbă subiectele și este adevărat că uh, 70% din voturi în mandatul anterior uh, au fost, au mers către o mare coaliție și o coaliție de stânga, centru-stânga și o coaliție de centru-dreapta. În contextul actual, în contextul actual s-ar putea ca voturile pentru o coaliție să crească. Asta este alege, alegerea alegătorilor. Dar procedura electorală are un defect și o să închei aici. Procedura electorală trebuie să poată, într-un sistem democratic, să uh, permită alternanța. din 79 uh, cetățenii europeni, uh, alegerea lor a fost să meargă către o coaliție sau o mare coaliție. Dacă um, pe baza unor acorduri tehnice sau politice, Există un deficit de claritate sau de reversibilitate dacă vorbim despre uh, activitatea lui Karl Copper. O coaliție mare cu un PPE cu 36% din locuri și acum 29% nu e același lucru, dar în termen de, cal- de claritate pentru cetățeni se pun anumite probleme și nu este problematic neapărat în țările care au o cultură politică binară. Uh, unde avem fie stânga, fie dreapta. Franța, Spania, Marea Britanie. Dar chiar și în țările care au cultura coaliției, cum ar fi Germania, de pildă. Și, sigur, adesea avem mari coaliții, dar nu există un sistem care garantează că există coaliții tot timpul. Nu spun că marea coaliție stânga-dreapta e contra naturii. Nu, dacă o doresc uh, alegătorii, e normal. A trebui să Uh, să ne ocupăm de acest lucru și să ne ocupăm de schimbările care să permită să ne, să ne asigure că nu se întâmplă automat acest lucru și pentru cetățenii europeni trebuie ca alegerea să fie mai binară, mai tranșantă și pentru a face acest lucru, cum putem face acest lucru, trebuie să acceptăm un lucru pe care vreau să vi-l spun acum și anume pentru cele două mari grupuri, PPE și Socialdemocrați, trebuie să accepte că pot fi adesea în coaliția câștigătoare sau perdantă. Asta înseamnă democrația, să accepti că poți câștiga, dar și că poți uh, pierde în funcție de alegerea cetățenilor. Acestea fiind spuse, acum ce putem face pentru a încerca să, se, să schimbăm procedura uh, electorală uniformă dacă acceptați punctul de plecare, care bineînțeles poate fi contestat. Mi se pare că trebuie să se promoveze nu o proporționalitate degresivă, ci o proporționalitate progresivă de data sa. Nu proporționalitate degresivă de distribuire a locurilor, ci proporționalitate progresivă de repartizare a locurilor între forțele politice. Principiul este este un fel de, de primă majoritară și ce există multe sisteme electorale naționale și ar putea exista și în cadrul procedurii electorale a, um, a, pentru, pentru Uniunea Europeană. Se poate modifica decizia din 2002 sau se pot face schimb de practici, așa cum s-a recomandat mai devreme. Care sunt principalele puncte de aplicare? Uh, s-ar putea să fie vorba de menținerea principiului proporțional, este articol 1 al deciziei din 2002. Acest, uh, da, putem să discutăm despre asta, fiindcă dacă um, ne gândim la candidatul de vârf, avem o logică mai degrabă guvernamentală și ar trebui să ne gândim. Uh, bine, e puțin cam nu e la îndemână și este util ca Parlamentul European să fie cel care aduce la oaltă forțe politice foarte mari. Proporționalitate, da, proporționalitate progresivă cu uh, acest bonus uh, cadou pentru principalele partide. Deci, acum, principalele aplicații pe care vi le propun. În primul rând, este vorba despre dimensiunea circunscripțiilor și uh, aici fac trimitere la articolul 2 al deciziei Consiliului din 2002. Se dă posibilitatea astfel de a crea circumscripții sau subdiviziuni electorale, uh, fără să se aducă atingere caracterului proporțional al uh, votului. Aceasta este o adăugire. De ce ar trebui să încercăm uh, acolo unde se poate, bineînțeles, nu în statele membre unde sunt prea puțini deputați, ci acolo unde sunt prea mulți deputați, să ne îndreptăm în această direcție pentru a, ne, a, pentru a apropia deputații europeni de alegători, fiindcă există deja un mare deficit. Vă confruntați cu un mare deficit ca deputații europeni, dați fiind ponderea numărului un deputat european reprezintă mai mulți europeni decât un deputat național. Dacă ne uităm la cifre, un deputat european reprezintă um, de șase ori mai mulți cetățeni în, în țările de jos, de pildă. Um, deci de, de șase ori mai, mai, mai mulți alegători, deci există un deficit uh, de ancorare civică care ar putea să se caște și mai mult în circunscripțiile mai mari. Dacă ne îndreptăm către circunscripții macro-regionale sau regionale, ar fi foarte bine. Și care ar fi efectul acestei alegeri, uh, acestei bune practici? Ar fi mm, că, până la urmă, ar avea un impact în ceea ce privește accesul forțelor politice partizane uh, uh, de pe locul 2 la Parlamentul European. Acest lucru s-a întâmplat în Franța. În momentul în care avem o eh, reformă electorală, înainte de reforma electorală sau de creare a celor opt circunscripții macroregionale, exista o adunare, aveam troțchiști și eh, vânători la dreapta care eh, de atunci nu au, nu au dispărut. Deci, iată, trebuie să existe un arbitraj. Dar uh, se pune întrebarea Parlamentului European care este logica. Dar asta nu, asta nu înseamnă că dacă forțele politice capătă dimensiuni, pot ajunge în Parlament. Frontul Național, uh, iată, a avut la Uh, la ultimul vot 24 de candidați, când înainte nu au fost decât 3, uh, ceea ce înseamnă, nu înseamnă că fi, vor fi date afară forțele politice care sunt periferice, dar trebuie să există o oarecare dimensiune pentru a intra par, în Parlament și aici e nevoie de un arbitraj, fie uh, fie se face o referire la respectarea, respectul global al caracterului proporțional, fie considerându-se că nu trebuie să se aducere nu se aduce atingere caracterului proporțional uh, decât într-o mică măsură prin acest, uh, această intervenție. Și a treilea, a treilea mod de a aplica este schimbarea pragurilor pentru alegeri este articol, articolul 2.1 al deciziei din 2002. E, e posib, sunt posibile aceste praguri care sunt uh, aplicate în jumătate din statele membre cu diverse, la diverse procente, 5%, 4% și așa mai departe, dar au fost deja menționate. Și aici și aici este un element care ar putea fi aplicat în cât mai multe țări, plecând de la principiul că uh, Scopul alegerilor europene nu este doar de a permite ca un partid care are 1,5% din uh, locuri să aibă și el un deputat acolo, singur singurel, ci uh, să se ajungă la majorități uh, clare în Parlamentul European care să existe, care să fie majorități de dreapta, centru-dreapta sau stânga, sau centru-stânga. Iată, deci, a, a, și această posibilitate asupra care voiam să vă atrag atenția. În concluzie, această căutare de claritate partizană din partea cetățenilor, deci trebuie făcută prin uh, reforma electorală, bineînțeles, dar și altfel în amonte, uh, în amontele alegerilor, tot ce am spus deja, rolul partidelor politice, inclusiv partidelor politice europene, finanțarea și posibilitatea de a de a face campanie electorală, dinamismul uh, fundațiilor lor și așa mai departe. Și încă un lucru aș vrea să adaug, trebuie, uh, mai trebuie căutat uh, în, a, în aval de alegeri ce se, ce se întâmplă, e vorba de ce se întâmplă aici, în Parlamentul European. Nu doar regulile de vot, de desemnarea Parlamentului European, odată ce sunt aleși, e vorba de regulile pe care le folosesc ei la vot. Există praguri majoritate, de majoritate care, care sunt diferite aici. Majoritatea voturilor exprimate sau majoritatea membrilor din Parlamentul European, apoi majoritatea de două treimi, trei cincimi. Dacă acceptați postulatul raționamentului meu, vă încurajez să vă aplicați și asupra regulilor de vot interne. Unele sunt fixate de tratat, dar nu toate fiindcă altele sunt stabilite de regulamentul intern al Parlamentului European. Dacă doriți, aș putea să vă dau mai multe amănunte altă dată. Dar și asta ar face, ar da un debușou votului cetățenilor pentru a permite să se formeze coaliții stânga-dreapta sau stânga și dreapta cu o claritate mai mare cu o claritate sporită pentru alegători. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumim foarte mult. Deschidem acum discuția. Paul Rangel e primul de pe listă. Thank you very much, Chair. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș spune că această discuție a fost una foarte folositoare și interesantă. Însă trebuie să spun că am impresia că uităm din nou de factorul de încredere umană. Am discutat lucruri care nu pot fi acceptate. Nu pot fi acceptate în cadrul politic și constituțional european. E ceva ce domnul Duff a spus și acesta cunoaște bine lucrurile despre care vorbim, pentru că le discutăm de mai mult de doi ani. Cred că am reușit să îl convingem că în ceea ce privește sfârșitul procesului, nu există nicio posibilitate de a schimba relația dintre forțe de reprezentarea fiecărui stat membru în Parlamentul European, fără a schimba și sistemul de votare din Consiliul European. Ar fi naiv să ne gândim că putem să avem o formulă extraordinară, o formulă matematică și și asta mi se pare bizar, pentru că nu vorbim aici de matematică, chiar dacă matematica poate fi un instrument. Vorbim de politică și afaceri constituționale. Formulele matematice ne pot ajuta, însă acestea nu pot să definească ceea ce trebuie să facem, pentru că vorbim de o decizie politică și constituțională. Pe mine mă surprinde faptul că cineva poate să propună reforma sistemului electoral, iar acest lucru înseamnă, aș spune eu, o schimbare foarte sensibilă în ceea ce privește distribuirea locurilor în Parlamentul European și apoi să nu spună nimic despre Consiliul European. E aceeași poziție pe care am auzit-o și din partea Curții Constituționale Germane, când și eu și Andrew Duff și alți uh, membri ai Comisiei am fost acolo. Existau uh, noi, nouă judecători acolo și președintele Forscule. Eu am fost foarte surprins. Nu pot să înțeleg cum un jurist german este o Constituție în care există în Camera Înaltă trei membri, statele mari au șase membri și apoi aceștia doresc doar să reformeze Camera Inferioară a Parlamentului European, menținând sistemul din înalta cameră, care ar fi Consiliul Ministrilor. E ceva ce noi nu putem accepta și când spun noi, nu vorbesc de forțele politice din această instituție, nu vorbesc de statele mici sau statele mari, ci statele medii, adică toate statele între Letonia și România. Și pot să vă spun că și astăzi voi începe sau voi reporni grupul informal care exista în legislatura precedentă pentru că eu văd că reîncepe coșmarul nostru. Dacă ne aflăm într-un sistem care nu e un sistem federal, atunci vom accepta noi o reprezentare în Camera Inferioară în care țările nu contează cu adevărat. Ceea ce contează e populația, demografia și apoi avem un consiliu unde demografia contează din nou, nu calitatea unui stat. Dacă mergem în Elveția, dacă mergem în SUA, vedem că acolo principiul e următorul. Un stat, un vot sau două voturi, trei voturi în camera superioară. Eu nu cer așa ceva. Eu sunt pentru soluția germană, care nu e o soluție radicală. Portugalia și Grecia ar avea mai multe voturi decât Germania într-un asemenea caz. Și dacă e bine pentru Germania, n-are cum să fie rău pentru Europa. Și acest lucru am încercat să îl explic și domnului Hortzfule, dar nu a putut să accepte viziunea mea. Eu sunt foarte interesat de subiect, pentru că eu și predau legislație constituțională și politică în țara mea. Toate aceste chestiuni mă interesează foarte mult și cred că s-au făcut niște observații pertinente astăzi aici. Însă, din punct de vedere constituțional și politic, pentru statele de mărime mijlocie, nu vom accepta niciun fel de schimbări. Nu vom accepta niciun fel de schimbări în ceea ce privește reprezentarea, fără să existe schimbări reale și la Consiliu. și asta va continua până în ultima zi a legislaturii noastre, vă pot asigura de asta. Am mai procedat așa și înainte. Dacă vă uitați la raportul DAF, acolo există o legătură între reformarea legii electorale în Parlamentul European și reformarea sistemului de votare din Consiliu. Nu suntem împotriva proporționalității sau unei mai mari proporționalități în Parlamentul European, dar atunci trebuie să fie schimbat și sistemul din Consiliul European, pentru că pentru noi există o legătură constituțională între cele două instituții. Și fără să pornim de la aceste chestiuni constituționale, nu putem să acceptăm nicio reformă. Aceasta a fost contribuția mea la dezbatere. Mulțumim, Iolain, în are cuvântul. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Și eu mulțumesc pentru prezentările excelente pe care le-am auzit. Vedem cât de multe fațete are această temă și anume îmbunătățirea sistem legislației de vot europeană. Există foarte multe abordări să facem ceva sau să nu facem ceva pentru fiecare dintre ele. Paolo Rangel, în contribuția sa, ne-a spus ce fel de probleme pot să existe Aș spune că nici Roma n-a fost construită într-o zi, așa că și aici va trebui să procedăm etapă cu etapă, pas cu pas. Poate tocmai de aceea am eșuat în perioada precedentă și asta pentru că am încercat să facem prea multe deodată. Așa ceva nu a fost uh, posibil din punct de vedere politic, așa că raportul nu a trecut de comisie. Dar e clar că situația e una nemulțumitoare și ceva trebuie să facem. În tratatul de, Ram, de la Roma se vorbește despre un sistem unitar de vot. Apoi avem câteva piese ale mozaicului, dar avem un sistem care nu mai corespunde timpurilor în care trăim în ceea ce privește alegerile în Parlamentul European și dezvoltarea Uniunii Europene. Aș vrea să pun niște întrebări în legătură cu discuția noastră. Care e, de fapt, dezbaterea pe care o avem? Trebuie să facem diferența între două niveluri. În primul rând, participarea la alegeri. Da, despre aceasta trebuie să se discute, pentru că ne-am dorit ca participarea să fie foarte mare la toate alegerile, de la alegeri regionale până la alegerile europene. Însă ceea ce ar trebui să ne intereseze cu adevărat ar fi europenizarea alegerilor europene. Și aceasta e problema. Nu avem alegere, alegeri europene. Avem 28 de legislații electorale, 28 de campanii electorale, 28 de candidaturi naționale. Nu avem alegeri europene și am auzit în introducere acest fapt. Și asta e problema noastră. Nu avem alegeri europene deși de 30 de ani există alegeri directe pentru Parlamentul European. Cred că domnul Puckelsheim are dreptate când spune că are loc o schimbare cum în o, are loc o confuzie în cadrul electoratului. Da, există multe studii care ne spun că ei sunt dezinformați. Sunt chemați la niște alegeri care nu sunt alegeri europene. Există matadori naționali care sunt personajele principale acolo și își, duc, își fac ei campania și nu candidații pentru Parlamentul European. Nu cred că problema e că ar avea prea puține competențe Uniunea Europeană sau Parlamentul European ci ceea ce decidem noi are importanță mare pentru cetățeni, însă aceștia nu sunt conștienți de acest fapt pentru că nu există un discurs în acest sens despre dimensiunea europeană a politicii. Apoi ne întrebăm ce e democrația, care e miezul democrației. Cetățenii trebuie să poată să discute despre tot ceea ce le hotărăște viața de zi cu zi, dar nu există o discuție europeană. Cu patru săptămâni înainte de alegeri există o discuție legată de Europa și atât. În rest, dacă mai are loc un scandal sau se întâmplă ceva mai ieșit din comun, însă nu există o discuție continuă, deliberată cu publicul, cu cetățenii noștri despre Europa. Așa că trebuie să căutăm căi, să vedem cum putem să avem această deschidere politică europeană. Tratatul de la Lisabona ne dă și o temă. Toate parlamentele, toate partidele, toate guvernele au fost implicate, s-a ratificat acest fapt în tratatul de la Lisabona nu mai suntem reprezentanți ai populației statelor membre, ci suntem reprezentanți ai cetățenilor Uniunii Europene, adică al bunului comun, al plus valorii europene. Nu reprezentăm, nu reprezentăm Germania, Franța, Portugalia prin acest tratat, ci odată ce am fost aleși, reprezentăm interesele Uniunii Europene. Aceasta e teoria, bineînțeles că în practică lucrurile stau puțin altfel. Și ce mai e nou noi alegem Comisia Europeană ca cameră a cetățenilor. Am primit o nouă competență și acum ne-am și exercitat-o când s-a ales președintele Comisiei. Apoi Andrew Duff, audierile sau uh, tot îmbunătățit, apoi există audierile comisarilor să vedem dacă noi suntem de acord cu cei propuși sau nu. Deci nu există niciun fel de deficit de democrație, domnule Oliri. George Napoletano, când era președinte aici, spunea mereu celor care sunt împotriva Europei că democrația există la nivel național, nu la nivel european. Am spus că există alegeri libere legitimarea noastră prin alegerile europene e exact de același nivel ca cea a parlamentelor naționale, regionale, și anume alegeri libere și directe. Acestea sunt miezul legitimării. Ne dorim o participare la vot de peste 50%, însă da, trebuie să acceptăm că sunt și țări în care lucrurile stau așa. Nu e o reprezentare, nu e o participare de doar de 20%. În Luxemburg, în Austria, se ajung la cele 50% și chiar peste. Și la noi am avut alegeri pentru primărie am avut 25% participare la vot și la noi acasă sunt alegeri care au asemenea procente scăzute. Dar obligativitate de vot nu există. Încotro mă îndrept, da, participarea la vot e importantă, dar dacă ne axăm doar pe ea, pe participarea la vot, uh, atunci facem un salt mortal în spate. Și atunci nu mai avem alegeri europene, ci doar naționale și ajungem din nou la și ducem totul înapoi în loc să mergem înainte. Și de aceea trebuie să vedem cum avem un discurs european despre valorile europene, despre plus valoarea europeană, cum să ajungă toate aceste discursuri la cetățeni și cea cu candidatul de vârf a fost un început bun. David Cameron era candidat de vârf în Marea Britanie și noi ar trebui atunci să facem în toate cele 28 de state membre un asemenea proces cu candidatul de vârf. Listele transnaționale, într-adevăr, ar fi o soluție optimală, le sprijinim, le cerem deja de 20 de ani. Însă știm că pentru ele, în primul rând, trebuie să se schimbe întregul sistem, începând cu dreptul primar. Însă e o soluție care trebuie să rămână în discuție. Apoi, dubla proporționalitate. E un sistem interesant, trebuie să spun, și ne vom ocupa de el, să vedem cum ne ajută pe mai departe dacă nu putem ajunge la o soluție optimală. Pentru că reflectează și uh, dubla de dublarea care există în Uniunea Europeană, o, legitimație, o legitimare a statelor adânc acurate în, în Europa și a cetățenilor. Această dublă proporționalitate reflectă aceste aspecte nivelul politic și nivelul teritorial. Aș avea o întrebare pentru domnul Puckelsheim. De ce avem nevoie, pe lângă partidele europene pe care le avem, și niște partide la nivelul Uniunii? Avem 12 partide politice, de la dreapta la stânga, și da, există o constrângere să fim organizați la nivel european. Însă nu putem să avem de toate. Nu poți să ai tot ceea ce îți dorești. Voi încheia ce putem face pentru 2019? Cred că putem promova o parte dintre aceste elemente, ca alegerile europene să fie foarte clare pe listele de votare, partidele europene să fie cunoscute, da, cred că e un minim pe care putem să-l facem, apoi și da, mă refer aici la materialele electorale, probabil ar trebui să avem un prag minim în toate statele membre, ar fi foarte bine. Și cred că ni s-au spus în această dimineață câte ceva despre ce am putea face și noi, Comisia AFCO, și ce să conțină proiectul nostru de raport. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, Rainer Wieland! Mulțumesc, doamnă președinte! În primul rând, Vreau să spun că pentru noi cel mai importante sunt temele pe care avem în urma tratatului de la Lisabona, și anume să există o legislație electorală. Eu cred că legislația europeană și votul ne aduc în următoarea situație. S-a vorbit de deficit democratic, de participare scăzută la vot. Apoi, în Constituția statului meu membru, se vorbește de vot secret și liber. Avem în Europa alegeri generale, da, care sunt libere. Dar um, în ceea ce privește voturile libere, să știm că în Belgia și Italia votul este obligatoriu. Și punctul central e dacă alegerile sunt egale. Înainte să închid paranteza altceva, nu cred că ar trebui să vorbim despre participarea la vot. Aceasta e o temă care arată la fel peste tot și am și eu o hârtie cu date de la cercetătorii noștri europeni, unde ne spun clar că alegerile europene merg exact pe aceeași linie ca alegerile pentru Congresul American, că nu există alegeri pentru președinție. Iar America nu a schimbat nimic în ceea ce privește aceste competențe în ultimii 30 de ani. Da, trebuie să depunem eforturi în ceea ce privește participarea la alegeri, însă să nu credem că, ținând cont de participare, suntem mai puțin sau mai mult legitimați, legitimizați. Cel puțin la aceste alegeri, putem spune că a crescut numărul de votanți. Există țări în care s-a votat 20%, de exemplu Croația, în altele se trece de 50%. Ne arată acest lucru toate statisticile. Și, domnule Oliri, puteți să vedeți în aceste grafice pe care le-am cum arată participarea la alegeri în statele membre, în Uniunea Europeană. Listele transnaționale. Da, și mie mi se pare ceva frumos Domnule Lainen, trebuie să mergem încet aici. Avem lista transnațională ar fi piatra de hotar în începutul procesului nostru. Dacă nu avem un, o bază, un sprijin, nu putem trece la listele transnaționale. Și ne vorbea despre acestea domnul Puckelsheim, pentru că trei sferturi vor fi liste transnaționale. Apoi am auzit cele spuse și domnul Ran Rangel. Va fi o ceartă foarte mare dacă un stat membru are un membru în plus sau un, un loc în plus sau un loc în minus. Până la urmă să se ajungă să fie vreo 33 de maltezi în Parlament, nu trebuie să cădem într-o asemenea discuție. Dacă ne dorim să ajungem la aceste liste transnaționale, atunci trebuie neapărat să se țină cont de tot ceea ce se întâmplă la nivel național și eu cred că operațiunea aceasta e una foarte complicată. Da, probabil e o idee foarte bună, poate apărea în considerente, însă nu trebuie să depunem toate eforturile în acest sens. pentru că au tot fost împinse la o parte, am avut ceva deasupra, dar fără nicio bază, ce până la urmă a căzut. Deficitul democratic. Nu trebuie să permitem curții constituționale germane să vorbească despre un deficit democratic. Nu e chiar bine să putem spune, da, vorbim în primul rând de sistemul german, dar sistemul german înseamnă și că în guvernul german nu este reprezentat fiecare land. Avem următoarele situații. În comisie avem un om, un vot, un stat, un vot și apoi la Consiliu avem o dublă majoritate uh, avem uh, state mari și puternice implicate, iar noi în Parlament căutăm o cale. Nu pot decât să vă spun că vom trăi din nou acest coșmar. Până la urmă vor fi țări care vor primi mai multe locuri, ele vor trebui să fie redistribuite, vom ajunge mereu la aceeași discuție. Va exista mereu acest coșmar dacă nu avem o formulă. Și să vedem, permitem sau nu un deficit democratic. Domnule Daf, domnule Puckelsheim, vreau să spun foarte clar că trebuie să fim atenți să nu reiasă din nou un deficit democratic. Eu consider că există un deficit democratic atunci când 75% din uh, profesori pot să le explice la 75% din elevi cum arată un parlament. Pentru că dintr-un cabinet de matematică și prin compromisul de la Cambridge sau orice ceva nu vom ajunge la niciun rezultat. Trebuie să fie foarte clar ce fel de state ce fac Două treimi dintre cetățenii Europei votează pe liste închise. Puteți să vedeți aceste state. Două treimi dintre colegi votează pe liste închise. Și tot pentru același număr e valabil sistemul de HONT. Oamenilor trebuie să le putem explica ce se întâmplă și dacă ajungem la o formulă. Atunci nu pot decât să îmi amintesc ce s-a întâmplat între Austria și Suedia. Unele state au ajuns să fie în siguranță și apoi Suedia și Austria sunt cele care au avut de suferit. Avem nevoie de un mecanism care să nu facă rău nimănui, doar așa putem evita acest coșmar. Trebuie să ne ferim să avem niște loguri foarte mari ale partidelor naționale, cum trebuie să arate cât de mare să fie scrisul pe listele de vot. în legile electorale naționale să, spunem foarte, să le spunem foarte clar că pot să-și facă niște formațiuni la nivel european ale partidelor. Cred că e suficient. Cei care vor să procedeze așa pot să facă, cei care nu, nu. E suficient. Exact cum arată lista, eu nu cred că ar trebui să intrăm într-o asemenea discuție și de asemenea nici în ceea ce privește vârsta electorală. când există anumite schimbări constituționale într-un anumit land, în Germania, se alege o această vârstă de 21 de ani, nu se poate interveni prin dreptul um, electoral, fără, prin um, legea electorală, fără să se atingă dreptul civil. Cred că trebuie să rămână așa ceva la latitudinea statelor, nu să facem noi prea mult. Apoi niciunul dintre experți nu a vorbit de următorul fapt. Ne dorim să stabilim o lege cât ne străduim să avem această nouă lege electorală, dar nu ne gândim cât de democratic sunt aleși candidații în statele membre. Despre acest aspect nu a discutat nimeni. Există țări în care lista e făcută de președintele partidului sau partidelor sau de mici corpuri electorale. Există țări în care lista trebuie dată cu 10 zile înainte de alegeri. Eu cred că în finanțarea partidelor um, electorale europene trebuie să apară neapărat asemenea dispoziții măcar în ceea ce privește nominalizarea pentru alegerile libere. Aici putem interveni, putem pune un punct pe care să-l dezvoltăm, nu să facă oricine ce vrea. Apoi Marea Coaliție, da, îmi place însă nu putem să tot vorbim despre ea, această coaliție, dar apoi trebuie să se facă schimbări tot la câțiva ani, fiecare, fiecare cum îi convine. Vreau să mergem cu această posibilitate mai departe, cu candidatul de vârf, care s-a dovedit a fi un sistem de succes. În Germania, în landul de unde vin eu, în Baden-Württemberg, nu au ieșit, nu erau pe list nici doamna Merkel, nici celălalt candidat. Dar cu toate acestea eu știam cine sunt candidații de vârf. Dar doamna Merkel nu a candidat în circumscripția mea. Șefii de guvern nu sunt cei care au cuvântul cel mai mare, ci membrii. Membrii sunt cei care aleg candidatul de vârf. Partidele sunt cele care fac campaniile electorale, nu șeful de guvern. Nu vorbesc de persoane, vorbesc de funcții. Și membrii de partid care vor să facă acest lucru pot să meargă mai departe pe același drum pentru că acest cand de adevăr nu apare în Constituția europeană, în, legea, în Constituția germană, în legea electorală din Germania. Structurile pe care le vom face își vor dezvolta propria dinamică. Și până acum nu a existat această posibilitate. Un ultim punct, un punct hotărător, important pentru mine, e cel legat de divizarea Parlamentului. Și aici putem prelucra puțin cifrele. Un stat care are 10, 10 europarlamentari are de fapt o clauză de 10%. Dacă vorbim de trei partide, fiecare apare la patru. La extremități, matematica arată tot timpul altfel. un stat care are 10 europarlamentari are o clauză de 10%, adică această disparare a, disparare, această împărțire a Parlamentului European vine nu din Malta sau din Cipru, ci de la statele membre mari, care au peste 2% cetăți... Ar putea fi și un procent de 4%, dar ne apropiem aici de o altă limită. Pot să rămână la voturile simple transferabile sau pot să nu. Eu cred că nu trebuie să ne îndreptăm spre o divizare a Parlamentului European. Vreau să fim foarte atenți. Da, cred că avem nevoie de o formulă, însă nu cred că vom ajunge la ea. Poziția nu e foarte clară nici pentru colegii mei din Germania. Ar trebui să avem un soclu, fiecare stat membru să aibă europarlamentar, mergem pe regula de Hond, nu mă interesează cel mai mult locurile pentru Germania, acest lucru vreau să-l spun foarte clar. E o propunere care seamănă foarte mult cu formula din compromisul de la Cambridge. E ceva ce profesorii ar putea să explice. Thank you very much. George Shepflin. Mulțumesc, George Shepflin. George, okay. Thank you, Chair. Um, a number of issues. Mulțumesc, doamnă președintă. Discuția a fost extrem de interesantă și există o serie de comentarii la care vreau să, pe care vreau să le fac. În primul rând, chestiunea aceasta a listelor transnaționale. Le-am putea spune liste paneuropene. Când am fost raportor din umbra Andrew, pentru tine, dezbaterile pe care le-am avut în PP au dus la niște dubii din partea mea. Avem la pagina 12 din documentul lui Andrew uh, în care se menționează niște aspecte referitoare la țările membre. Ungaria, de exemplu, se confruntă cu cel mai mai pierderi, de la 21 la 17 deputați până în 2024. Cum putem merge în Ungaria și să spunem, iată ce bine, pierdem patru deputați? Este de neacceptat. În al doilea rând, există o problemă la nivelul statisticilor care spun uh, sub 10 milioane. Aceasta este populația Ungariei, dar numărul de cetățeni maghiari în Ungaria este cam 10,5 milioane. Altfel spus, există un număr semnificativ de maghiari care locuiesc în Regatul Unii, Germania și așa mai departe, care nu sunt reprezentați. Credeți că un deputat UKIP uh, ar putea reprezenta cetățenii maghiari, români și așa mai departe care lucrează în Regatul Unit și așa mai departe? Nu prea cred. Politic acest lucru nu se va întâmpla, ceea ce înseamnă că există aproximativ 8 milioane de europeni, 10 milioane de europeni care nu sunt reprezentați în mod corespunzător în Parlament. Și cred că asta este o problemă. Formula Cambridge este foarte bună, accept predictibilitatea pe care o generează, dar cred că dă naștere și la injustiții electorale, și anume statele medii nu vor, fi, uh, nu vor putea accepta mișcările la nivelul populației nu vor înceta. Este un proces în continuă evoluție și trebuie să avem în vedere acest lucru în formula Cambridge înainte ca aceasta să fie acceptată de cetățeni. Un al doilea aspect. Ați vorbit despre uh, inducerea în eroare a electoratului. Este adevărat acest lucru, dar cred că chestiunea ar trebui să fie abordată dintr-o perspectivă diferită și anume că există o identificare foarte scăzută uh, cu politica europeană în rândul cetățenilor. Structura puterii la nivel european nu este înțeleasă Cred că uh, în al doilea referent irlandez s-a folosit termenul disconnect, adică oamenii nu pot înțelege că uh, pot fi în același timp cetățeni ai statului de care aparțin și cetățeni europeni. Ce înseamnă această Europa cu care trebuie să se identifice cetățenii? Răspunsul este că e foarte dificil să te identifici cu politica la nivel european. Noi putem face acest lucru aici, dar pentru orice nou deputat e nevoie de timp de adaptare, pentru că este vorba de ceva foarte complex. Nu e ca și cum ajungi aici și dintr-o dată te luminezi brusc. Pentru majoritatea oamenilor, identitatea politică are legătură cu statul membru, ceea ce înseamnă că alegerile europene vor fi alegeri la nivelul statelor membre, cel puțin în cazul nostru în Ungaria. pot să spun acasă, iată ce se întâmplă la nivel european, uh, cum îi vom învinge pe socialiști și așa mai departe. Dar dezbaterea pur și simplu divaghează și există această deconectare. Trebuie să vedem cum putem promova acest bun comun european, așa cum l-a numit John Lennon. Lucrul acesta este înțeles la nivel de elită, dar nu uh, pătrunde și mai jos. Nu spun că este un eșec, ci deocamdată nu e o reușită. Mai sunt lucruri de făcut. Un al treilea punct pe care vreau să-l subliniez are legătură cu scăderea nivelului de participare la alegerile europene. Dacă ne uităm la majoritatea democrațiilor moderne, unde votul nu este obligatoriu, deși știm că există câteva, într-adevăr există o scădere a prezenței la vot. Există și explicații în acest sens. În legislatura anterioară am spus că Puterea în democrațiile moderne a fost redistribuită. Acum 50 de ani, puterea era la nivelul uh, legislaturii. Acum nu mai este adevărat. Este distribuită pentru lobbyști, ONG-uri, agenții birocratice și tehnocrate. Foarte des este greu de înțeles și ca urmare oamenii din diverse motive nu mai part... Un motiv ar fi că oamenii spun ce rost are să votăm Parlamentul dacă oricum hotările nu se iau acolo. Cred că există și oameni care au probleme care nu țin neapărat de Parlament și pentru asta nu participă la vot. Dar oricum, există o erodare a principiului participării care caracterizează democrația actuală. Fie că ne place sau nu. Și în încheiere, dacă trecem de la proporționalitatea uh, degresivă la cea progresivă, vom avea o creștere a redistribuirii puterii în Parlamentul European, lucru la care trebuie să ne gândim și, de asemenea, ar crește puterea marilor state membre. Și cred că statele membre ar fi extrem de mai mici sau medii, ar fi destul de nemulțumite, pentru că nu știu în ce măsură statele membre mai mari sunt gata să aplice principiul democrației al autolimitării. Și cred că asta este problema cheie. Oricare sunt uh, imperfecțiunile sistemului, um, ele trebuie permise. Mai bine statele mici și medii să fie suprareprezentate pentru că interesul este să nu le marginalizăm în avantajul marilor state membre. O să mă opresc aici. Mulțumesc, Georgios Catrugalos, acum. Mulțumesc, doamnă președintă. În primul rând, vreau să spun că nu este posibil să a, vii cu soluții la probleme politice folosind doar instrumente tehnice. Sistemul electoral este clar un astfel de instrument tehnic. Care este problema de bază a democrației europene? Deja am auzit care ar fi două simptome. În primul rând, profesorul Dalimonte ne-a spus că pentru cetățenii de rând, alegerile pentru Parlamentul European nu contează prea mult, nu sunt decisive. Și colegul nostru George Shoplin ne-a spus că, din acest motiv, se votează pe criterii naționale chiar și pentru alegerile europene. De ce se întâmplă acest lucru? Cred că răspunsul este clar. În Europa lipsește un spațiu public comun european. Lucru diferit de esența unui demos european. Nu se poate ca în viitorul uh, apropiat să ai un demos european și nici nu cred că este de dorit. Pe de altă parte, este esențial să avem un spațiu public comun european, în sensul că vom avea capacitatea de a discuta cele mai importante chestiuni politice uh, la nivel orizontal în toate statele membre cu aceeași agendă politică. Începutul creierii unui spațiu public european oferă, poate, uh, posibilitatea acestui sistem de în candidat. În sensul că pot veni în fața candidaților europeni cu un fel de agendă politică diferită care să țină de partidele lor politice. Problema e că asta nu e suficient. După părerea mea, esențial este să încercăm să creăm o înțelegere a problemelor, a chestiunilor politice critice, care să fie o preocupare comună în rândul cetățenilor europeni. Și asta am putea face consolidând uh, instrumentul inițiativa cetățenească. Chiar dacă am avea posibilitatea să facem un referendum la nivel pan-european pe o chestiune esențială, asta ar putea da naștere unei abordări foarte diferite de cea pe care am avut-o în cazul referendumurilor pentru ratificarea tratatului. Chiar dacă aceste eh, referendumuri au primit răspunsuri legate de politica internă, dacă au avea o discuție generală pe un subiect unic, de exemplu austeritatea, Cred că asta ar putea să contribuie la structurarea acestui spațiu public european comun. Prezența scăzută la vot indică pierderea de legitimitate a instituțiilor europene, e adevărat, și nu cred că este rezonabil să comparăm prezența la vot cu din Europa cu cea din Statele Unite pentru că vorbim despre culturi politice diferite aici. Cred că singura comparație logică ar fi cea cu prezența la alegerile pentru parlamentele naționale. Și avem date concrete care ne arată că avem de-a face cu un decalaj încă foarte mare. În ceea ce privește problema aceasta de legitimitate, motivul zic eu că este clar. Care a fost metoda de bază de legitimizare a Uniunii Europene? Profesorul Weil ne-a spus foarte clar că este vorba de o legitimitate bazată pe randament, adică în măsura în care Uniunea Europeană oferea bunăstare statelor membre și cetățenii uh, înțelegeau proiectele europene, proiectul european ca fiind ceva ce îmbunătățește viața sa zilnică. Dacă ar fi așa, n-am mai avea nicio problemă uh, cu acest proiect european, chiar dacă acesta a generat de la vârf. Când însă acest efect a dispărut cu implementarea politicilor de austeritate, este clar că nu mai au cum să funcționeze lucrurile. Și de aceea cred că, în afară de problemele structurale și anume neexistența unui spațiu public comun european, evident că se ajunge la un eșec al acestor politici. Mulțumesc, Richard Corbett. Mulțumesc. Am ascultat cu atenție prezentările, care într-adevăr dau mult de gândit, însă, în ceea ce privește Răspunsul pe care îl putem da noi în calitate de comisie și de deputați aleși trebuie să se bazeze pe o analiză foarte detaliată a posibilităților de schimbare și trebuie să vedem ce contează cu adevărat, pentru că până la urmă vorbim despre un sistem în care schimbările constituționale adică la nivelul tratatelor, manualele noastre de funcționare. Deci, pentru aceste schimbări e nevoie de unanimitate și de ratificare națională. Și unele dintre propunerile pe care le-am auzit aici ar duce la schimbări constituționale. Pentru unele dintre ele, perspectivele sunt foarte sumbre, aș zice. Prin urmare, în ceea ce privește viitoarele noastre acțiuni, Trebuie să vedem întâi de toate care este cu adevărat problema. De exemplu, faptul că există diferite limite de vârstă pentru a candida în diferitele state membre. E o problemă pentru sistem, pentru Parlament, pentru Uniunea Europeană? Nu cred. Putem accepta aceste diferențe. Până la urmă, unitatea în diversitate este motoul Uniunii Europene, deci nu cred să avem o problemă aici. E o problemă că Există state membre care folosesc sisteme de alocare a voturilor diferite? Nu. Sau că unii folosesc STV? Poate că asta este o problemă, dar nu prea mare. Cred că și asta poate fi ceva ce am putea accepta. Apoi mai există o categorie de probleme care poate că ar fi bine să se schimbe, dar perspectiva schimbării e foarte redusă, adică trecerea la proporționalitate în ceea ce privește distribuirea locurilor între statele membre. Nu prea există șanse să se ajungă la un acord în acest sens. Nici nu cred că trebuie să exagerăm ca această problemă. Eu vin din Regatul Unit, o țară unde Irlanda de Nord, Scoția, țara Galilor, sunt supra reprezentate în ceea ce privește numărul de deputați în Parlament față de Anglia. Deci nu e o reprezentare proporțională. E o mare problemă? E o problemă, dar nu chiar așa de mare. Sunt altele care sunt mai mari. E o problemă cu care am putea conviețui. Poate că minimul de 6 ar trebui să fie redus la un minim de 5 pe măsură, sau poate chiar 4 pe măsură ce noi, state membre, se alătură Uniunii. Dar nu e ceva care să reprezinte o problemă uh, pentru sistemul acesta per ansamblu. acești factori, după părerea mea, nu au un impact asupra uh, prezenței la vot. În orice caz, nu uh, au o pondere mare. În ceea ce privește nivelul de participare, prezența aceasta la vot, cred că ar trebui să mergem mai departe cu analiza și să facem o diferențiere între tendința și nivel E normal ca în alegerile europene nivelul uh, prezenței la vot să fie mai scăzut decât în cazul alegerilor naționale, fiindcă sunt mai puțin importante, practic. Și nu este nicio miză guvernamentală aici. Majoritatea oamenilor, când votează în parlamentele naționale, se gândesc păstrăm sau schimbăm guvernul. Cam asta este ideea. Lucru care nu e chiar așa vizibil în alegerile europene. Începe acum cu ideea aceasta de șpițăm candidat. Și dacă sistemul acesta poate fi dezvoltat și îmbunătățit, atunci poate că am putea să uh, constatăm o schimbare la nivelul prezenței la vot. Aceasta este o schimbare care nu necesită modificarea tratatelor de niciun fel. Ține de decizia partidelor și a modului în care gestionează mass media și opinia publică. Da, e posibilă fără o schimbare de tratat. Astfel încât alegătorii să vadă, a, votul meu are un impact asupra structurii executive a Uniunii Europene. Nu neapărat asupra componenței pentru că, din punct de vedere politic, va rămâne o coaliție. Asta nu poate fi modificată fără a modifica tratatele, dar cel puțin la nivelul conducerii. Asta ar fi o schimbare. Asta deci în ceea ce privește nivelul de participare. Apoi, tendința. Tendința este una descendentă. Asta e o problemă, într-adevăr, dar nu ține neapărat de Parlamentul European. Peste 20 din cele 28 de state membre s-au confruntat cu o scădere procentuală și mai mare în ceea ce privește alegerile parlamentare naționale pe aceeași perioadă de 30 și ceva de ani. Deci e o problemă pentru democrație la toate nivelurile. E o problemă dar nu ține specific de Parlamentul European. Deci cred că trebuie să fim foarte atenți când spunem, a, nimic nu funcționează ca lumea în Parlamentul European, cu cât capătă mai multe competențe, cu atât este mai puțin votat. E o analiză foarte simplistă. Și dacă vrem să schimbăm, trebuie să alegem calea cea mai ușoară și anume să construim pe baza stabilită aici, pentru aceste alegeri, uh, Adică, până la urmă, președintele comisiei a fost stabilit pe baza metodei și dacă publicul este informat în acest sens și uh, campania electorală din statele membre uh, prezintă pe o scară mai largă acest lucru, poate că lucrurile vor evolua. Trebuie să vedem ce contează cu adevărat și apoi să încercăm să avansăm pe direcția care mm, întâmpină cele mai mici rezistențe. Mulțumesc, domnul Kazimir acum uważam, że... Mulțumesc foarte mult. Dacă ne uităm la legea electorală europeană, ne dăm seama că nu este neapărat uh, locul cel mai profice reformei. Nu este domeniul uh, cel mai prielnic încrederii, consolidării încrederii în Uniunea Europeană și în centrul discuției noastre ne-am ocupat de liste transnaționale de alegeri, deci e vorba de liste pan-europene, care ar aduce la oaltă partide pan-europene. Cred că această structură este artificială. Ehm, domnul profesor Rangel ehm, a făcut referire la mitul lui Sisif, încercarea de a ajunge la un demos neexistent, deci în Europa. Noi uh, încercăm să găsim un demos care nu există, un alt grup de alegători care nu există, deci este o soluție artificială, nu există un demos european și așa cum a spus cineva pe bună dreptate, nu există nici măcar un spațiu european comun de ce, uh, de ce un alegător care votează pentru socialiștii francezi să simtă dorința de a vota pentru un candidat pe o li- de pe o, o listă, un britanic social-democrat sau un italian. Nu, nu există așa ceva, după părerea mea, deci nu există un spațiu public. Deci um, este un uh, instrument artificial și care nu, care nu duce nicăieri. Domnul profesor Bertoncini vorbea despre grupurile mai mari din Parlamentul European, despre faptul că ele ar trebui să fie gata și să fie uh, pregătite să piardă alegerile. Dar Parlamentul European nu este un parlament tipic. În parlamentele naționale nu se formează prea adesea coalițiile care se formează în Parlamentul European. Aici avem o coaliție care acoperă un spectru larg de partide care în parlamentele naționale lucruri care în parlamentele naționale se întâmplă total diferit. Deci ar fi, ar fi greu să vorbim despre um, rivalitate politică și normală și rivalitate democratică uh, normală în Uniunea Europeană asemenea antevorbitorilor mei, consider că ce putem să facem noi dacă uh, vorbim despre redarea încrederii Parlamentului European și despre consolidarea poziției Parlamentului European. Putem face acest lucru prin uh, tot felul de mici reforme, având cu o abordare mai degrabă realistă. Trebuie să controlăm mai bine Comisia Europeană Iar uh, controlul uh, Parlamentului de către um, de controlul Parlamentului a Comisiei nu este suficient de riguros când vine vorba de control de care, pe care îl exercită Parlamentele Naționale asupra executivului. Când vine vorba de, legisla- de inițiative legislative europene, aici e loc de mai bine și ea inițiativa cetățenească, de pildă, e, e ocazia cetățenilor de a avea un cuvânt de spus. Există aceste posibilități în tratatul de la Lisabona. Posibilitatea de a avea o dezbatere importantă privind reforme și, reformele și um, amendarea legislației, iar inițiativa cetățenească um, aici inițiativa cetățenească ar trebui să, fie, să vizeze Parlamentul European, nu Comisia. Și aici am putea să facem mai mult pentru a um, pentru a exista o cooperare mai bună între Parlamentul European și Parlamentele Naționale, respectând principiul subsidiarității, bineînțeles. Dacă încercăm să um, dacă reușim să includem aceste, aceste elemente, vom uh, îmbunătăți uh, reputația Parlamentului European, dar uh, liste transnaționale, paneuropene, înseamnă că suntem desprinși de realitate, de realitatea politică, fiindcă nu există o conștientizare europeană a acestui demos. Eu eh, intanto, natural... A, ah, doamna Mercedes Bresso. Mulțumesc, doamnă președintă. Eu nu sunt de acord cu uh, intervenția anterioară. Eu nu cred că partidele politice europene fug din fața realității. Sigur, depinde. Cine nu face parte dintr-un partid politic cu adevărat european consideră că acestea nu există, dar ele de fapt există. Și uh, în majoritatea țărilor au primit cele mai multe voturi. Partide care uh, Eh, prezentau un candidat clar și care avea o afiliere europeană clară, dat fiind că de multă vreme fac parte din familiile politice europene. Cred, prin urmare, că dacă vrem să ne concentrăm pe chestiunile esențiale, trebuie, în primul rând, să ne axăm pe ideea unei legi electorale europene care să nu abordeze probleme cum ar fi uh, aproape de nerezolvat, cum ar fi cea a proporționalității pure, pentru că dacă încercăm să tăiem cu cuțitul în uh, numărul de locuri acordate fiecărei țări, nu o să reușim absolut nimic. Cred că participarea absolută la vot ar trebui să fie evaluată dintr-o perspectivă mai degrabă politică, pentru că neparticiparea e din ce în ce mai mult un semnal politic. Evident, cu legi electorale ca ale noastre, e vorba de un semnal politic transmis mai degrabă țărilor decât Europei. Însă, după părerea mea, de această dată am avut și un semnal politic pentru Europa, adică o critică a modului în care Europa a gestionat criza economică. Uh, o critică generală, mai mult sau mai puțin concretă, dar a existat. Și dacă urmărim de fiecare dată când apar scandale, probleme, neacceptarea modului în care au fost gestionate aspectele importante, în special la nivelul economiei, vedem că nu se schimbă doar voturile, ci și participarea la vot scade. Um, ca semnal că nu vreau să votez cu un alt partid, așa că mai bine nu votez pentru că sunt nemulțumit de ce s-a întâmplat. Și ăsta cred că a fost un semnal important uh, care, printre altele, a fost uh, înțeles și de Comisia Europeană, care, iată, a propus o inversare a tendințelor și, mm, iată că acum vorbește din nou despre crearea de locuri de muncă, dezvoltare și investiții. Bun. Eu cred că trebuie să lucrăm în primul rând, la îmbunătățirea legitimității legislației electorale europene, nu neapărat la împărțirea locurilor între țări, și cred că principiul propus de profesorul uh, Puckelsheim al posibilei duble proporționalități, sistem care, da, e problematic, uh, dar care ar putea fi îmbunătățit și interesant pentru că ne oferă ocazia să avem această dublă legătură cu numărul de parlamentari pentru fiecare stat și rezultatele politice electorale obținute. Aceste rezultate sunt extrem de importante pentru că cu, dacă pornim pe modelul spiță în candidat, nu ne mai întoarcem înapoi. Adică marile partide, cel puțin, își vor indica preferințele pentru președintele Comisiei. La asta putem deci lucra dacă vrem să avem o lege electorală în care apartenența la partide politice europene înregistrate care să respecte regulile partidelor politice europene să fie un element din ce în ce mai important. Eu personal am o propunere similară cu cea a profesorului Puckelsheim, adică pe lângă această listă paneuropeană aș introduce și obligația de a fi afiliat la un partid politic european pentru a putea să te prezinți la alegerile europene. Am putea să nu stabilim praguri și bariere, să spunem, uh, un astfel de control ar fi apartenența la un partid politic european care este reprezentat la nivel minim în Europa, în 80 state membre, să spunem. Dar fiindcă vorbim despre alegeri europene, legitimitatea derivă din reprezentarea la nivelul unui partid politic european și din faptul că respectivul partid respectă regulile democratice democrației la politice stabilite la nivel european. Și acest lucru ne-ar permite să nu trebuiască să ne mai gândim neapărat la o listă paneuropeană, ci să garantăm că toți cei aleși provin din coaliții politice europene și că aceste coaliții sunt coaliții care reprezintă totalitatea cetățenilor europeni, nu doar cei din, care sprijină propriul partid. Eu cred că și în prezent majoritatea cetățenilor europeni încep să își uh, contureze oarecum o apartenență politică europeană. Da, ca și în cazul dublei naționalități, uh, ne simțim cetățenii ai țării noastre și cetățeni europeni, cel puțin cei care sunt pentru UE. La fel, eu mă simt parte a partidului meu din Italia, dar și parte a familiei politice europene. Evident că, pe măsură ce campaniile electorale vor fi construite pe baza simbolului um, familiei europene de care ține Partidul Național respectiv, crește și acest sentiment de apartenență. Acest sentiment de apartenență la o familie politică europeană este cel care ar putea să crească interesul față de lupta politică în Europa. Nu cred că e nevoie de mari campanii de comunicare, ci trebuie să readucem acest sens al luptei politice și la nivel european, arătând foarte clar că ă, în urma votului vor fi oferite indicii pentru alegerea președintelui Comisiei și cred că trebuie să lucrăm și pe câteva dintre sugestiile domnului Bertoncini cu privire la faptul că, deși în mod normal vor exista coaliții, din motive evidente, complexitatea uh, Uniunii Europene, pentru care 28 de state membre, majoritățile variază de la un stat la altul, însă ar trebui să fie posibile și prin intermediul acestor mecanisme electorale, dacă nu alternanțe, cel puțin diversități, adică să nu fie tot timpul aceeași coaliție care conduce datorită uh, mecanismului acesta electoral. Deci să fie posibile variații la nivelul structurii, într-o anumită măsură. Eu cred că ar fi de asemenea o idee bună să vedem dacă partidele care se prezintă la alegeri ca partea unei coaliții să nu aibă doar un simbol, ci să aibă și un program nu ceva foarte stufos, dar câteva puncte care să prezinte poziția lor uh, cu relevanță europeană, evident, astfel încât să se înțeleagă exact care este miza politică în alegerile europene, care sunt lucrurile pe care și le propune partidul respectiv la nivel european. Și sigur, dacă doresc, pe aceeași listă pot să indice și cine este candidatul lor pentru președintele Comisiei și astfel își vor asuma în totalitate răspunderea în fața cetățenilor în ceea ce privește rolul la nivel european, nu doar la nivel național. Cred că pe aceste ipoteze trebuie să ne axăm eforturile, fără să ne aplecăm prea mult pe chestiunea nivelului de reprezentare fiindcă e clar că modificarea structurii Parlamentului European trebuie să meargă mână-mână cu modificarea structurii Consiliului. Și nu cred că ar fi o idee prea înțeleaptă aceasta, pentru că ar duce la lupte pentru apărarea numărului de locuri naționale, care nu cred că sunt lupte, lupte necesare acum pentru că principiul proporționalității degresive nu uh, poate fi modificat, având în vedere dimensiunea statelor europene și, practic, uh, am putea aduce mici modificări atunci când se ajunge la un acord sau când trebuie să se um, alăture un nou stat membru, putem folosi acea ocazie pentru o mică modificare. Dar eu nu cred că ar trebui să mergem Uh, prea departe aici. Nu cred că asta este una dintre cerințele pe care le avem, adică o suprareprezentare a statelor mici. Aceasta nu trebuie să fie o necesitate în ceea ce privește evoluția Europei. Mulțumesc tuturor uh, raportorilor, mi s-au părut foarte interesante uh, prezentările lor și ne-au dat idei foarte bune. Mulțumesc Pedro Silva Pereira ca ultim vorbitor, după care intervin și experții. Mulțumesc. Mulțumesc. Uh, mulțumesc, doamnă președinte. Această dezbatere este extrem de interesantă, dar trebuie să ne dăm seama că este o dezbatere care are loc într-un moment critic pentru proiectul european un moment de frustrare a cetățenilor. Cetățenii sunt nemulțumiți de rezultatele instituțiilor europene și un moment în care cetățenii pun sub semnul întrebării legitimitatea deciziilor luate la nivel european. Deciziile, iată, se iau acum din ce în ce mai mult în domenii noi și sensibile, cum ar fi politica bugetară. De- dezbaterea, deci, are loc în acest context. Este, deci, foarte important să ne dăm seama că mișcarea pentru consolidarea proporționalității în direcția dublei propor- proporționalități, a căutarea proporționalității pure, progresivă, dacă nu este însoțită de o revizuire uh, a distribuției voturilor la Consiliu, la Consiliu pentru a se ajunge către o situație de egalitate nu va face decât să înrăutățească sentimentul de excluziune, de excludere, mă scuzați, pe care îl simt mulți cetățeni, mai ales uh, în anumite state membre. Pentru ei, uh, acest lucru ar reprezenta o, agrav, o, o înrăutățire a deficitului democratic. Și nu putem să ne permitem așa ceva la nivel politic. În al doilea rând, este vorba despre participarea electorală, participarea la vot. Aceasta nu este neapărat um, o problemă care este cauzată de sistemul electoral, uh, s-a spus deja aici, uh, dar uh, nu, și nu cred că se va rezolva prin obligativitatea votului, care nu cred că este o opțiune oricum, nici cu soluții artificiale, așa cum uh, a spus Roberto Dolimonti, este mai degrabă rezultatul uh, sentimentului că alegerile europene nu sunt decisive. Dar uh, dacă așa stau lucrurile, atunci cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla ar fi o, um, un regres, uh, scuze, o, o retrocedare, o separare a zilei alegerilor europene pentru a putea, de fapt, pentru a putea să coincide din nou cu modelul să, cu modelul în care alegerile legislative coincideau cu alegerile europene. Acest lucru va îmbunătăți participarea la vot și va naționaliza odată pentru totdeauna alegerile europene și va pune capăt uh, noțiunii că alegerile europene uh, și va, și va arăta că alegerile europene sunt hotărătoare pentru Uh, cetățeni. Iar aici noi dorim ca cetățenii să înțeleagă că alegerile europene sunt uh, decisive. Este nevoie de, uh, de o îmbunătățire a, vis, a vizibilității vieții politice europene și, și o, e nevoie de o legătură între vot și o, și direcția pe care o urmează Europa. Iată unele dintre ideile de aici care s-au, care s-au exprimat aici, cum ar fi uh, nevoia ca candidatul de vârf uh, să, să fie cap de listă. Iată ar fi o, o contribuție foarte importantă, ideea că simbolurile grupurilor politice ar putea să să, să fie reprezentat, să reprezinte buletinele de vot ar fi iarăși o posibilitate de a marca această vizibilitate și, și a, uh, a, poate ar îmbunătăți situația, n-ar rezolva neapărat problema, dar problema aceasta nu cred că se uh, va rezolva cu modificare legislativă sau cu sau, sau prin alte soluție artificială. Vă mulțumesc. Vreți să dacă, dacă îmi permite să schimbăm ordinea, o să începem cu domnul profesor Bertoncini. Pe scurt, vreau să vă spun că proporționalitatea progresivă de despre care am vorbit se întemeiază pe echilibru între forțele politice, nu între statele membre. Nu se schimbă nimic în ceea ce privește alocarea locurilor între statele membre. Există forțe politice și în momentul în care se modifică circunscripția la nivel macroregional sau în momentul în care se folosește posibilitatea de a, de a include Uh, praguri de 3, 4, 5%, impactul uh, ar fi că numai principalele forțe politice pot să fie reprezentate uh, în Parlamentul European. Deci prin, doar cele principale am spus, dar, dar reprezintă 3, 4, 5% din voturi. Nu este un procent foarte mare, este vorba doar de principalele partide. Și în al doilea rând, ar fi nevoie acum să ne ocupăm de această chestiune în statele membre cele mai mari. Cel puțin, fiindcă dacă ne uităm la praguri, acolo unde se folosesc praguri sau uh, dacă ne uităm care sunt statele membre unde există circunscripții macroregionale, dăm seama că unele de statele membre mai mari nu sunt încă vizate deci poate s-ar pune accentul pe țări ca Spania, România, Grecia, uh, Republica Cehă, Portugalia și așa mai departe. pe un sistem obligatoriu sau pentru promovarea de, de bune practici, dar cu obiectivul general de a avea mai multă claritate după alegerile europene, ceea ce înseamnă ce să mai, mai, sunt mai multe forțe politice importante, mai multe grupuri politice, dar până la urmă mai, înseamnă mai multe posibilități de a avea coaliții clare pe o bază diversă, așa cum a spus și Mercedes. Domnul profesor Oliri, i-aș fi dat cuvântul, dar a plecat. Can you hear me now? Yes. like to stress that Aș dori să accentuez faptul că, exact cum începeam și prezentarea mea înainte, eu cred că ceea ce Parlamentul și Consiliul au făcut în ceea ce privește armonizarea celor 28 de sisteme electorale e un lucru bun. După părerea mea, este foarte greu să se margă mai departe de atât. Și asta pentru că trebuie să ne întrebăm ce poate fi schimbat în ceea ce privește crearea unui sistem electoral mai uniform. Ce putem schimba nu e ceea ce contează cu adevărat. Ce contează în această creere e ceva ce nu poate fi schimbat. Cred că Parlamentul a ajuns într-o poziție de echilibru o poziție de echilibru care e greu de modificat. Cea mai mare schimbare posibilă, cea mai mare schimbare imposibilă ar fi pragurile. Însă e imposibil, cred. E imposibil să se ajungă la un acord între 28 de state membre cu privire la niște praguri uniforme. Pentru că aceste distanțe nu pot fi schimbate, nimic altceva nu mai contează. Din nou, vă spun, e vorba de echilibru. Îi invit pe membrii acestei comisii și ai Parlamentului să răspundă la această întrebare nu pentru mine, ci pentru cetățenii europeni, și anume, de ce avem nevoie de procedură electorală uniformă europeană? Care e scopul ei? Scopul ei este să crească proporționalitatea. Dacă acesta este scopul ei, atunci ne întoarcem la ceea ce v-am spus deja și că anume e foarte dificil să fie schimbate pragurile și e imposibil să fie schimbată mărimea circumscripțiilor acest cel, fie că ne-l dorim, fie că nu, pentru că părerile diferă, după părerea mea, nu e unul pe care ar trebui să ne-l dorim, alții da, însă nici, acești cel, nici acest cel micuț nu poate fi atins. Un ultim punct în ceea ce privește dimensiunea. Cum vă spuneam și înainte, eu eram foarte optimist nu doar că simt că nu există un consens politic în ceea ce privește propunerile DAF, ci există și mai puțin consens în ceea ce privește propunerea Dalimonte privind locurile bonus. Mă voi întoarce la cele spuse de colegul meu, domnul Bertoncini. Ne dorim întotdeauna Pentru că, într-adevăr, ne dorim ca legile să arate așa. În țara mea îmi place, îmi place foarte mult. Însă, ce ar însemna acestea? Să avem un sistem electoral în care alternarea să fie la putere. Un sistem european, de fapt, cu o rotație a puterii. Da, pare să fie o idee bună, pentru că, de exemplu, ar da o șansă alegătorilor europeni să își facă auzită vocea, lăsându-i la o parte pe incompetenți. O asemenea schimbare, o asemenea responsabilitate democratică ar putea fi cea care să facă față partidelor antieuropene. Dar poate acest Parlament să lucreze într-un asemenea model de competiție perfectă? Nu sunt sigur. Nu sunt sigur că acesta este modelul potrivit pentru competiție, pentru formarea guvernelor, pentru acest parlament. E un sistem foarte competitiv și nu sunt sigur dacă acest tip de parlament, ținând cont de felul în care arată Uniunea Europeană, nu ar putea să descurce mai bine cu un model suedez, uh, elvețian, bazat pe consens. Sunt doar întrebări, nu am răspunsul la ele, aștept cu nerăbdare răspunsurile oferite de dumneavoastră pe viitor. Mulțumesc! Domnule profesor Puckelsheim, aș dori să răspund făcând niște observații voi avea cinci puncte. În primul rând, rolul pe care îl avem noi ca matematicieni. Noi nu re- vă recomandăm un sistem și nu fără niciun scop în introducerea mea vă spuneam că ne bazăm pe documentele din această comisie și din Parlament și încercăm să vedem ce fel de uh, țeluri politice ați definit dumneavoastră. Apoi verificăm dacă acestea merg mână în mână cu o procedură stabilă. Pentru că alegerile până la urmă implică cifre, implică numera, numărarea voturilor și implică locurile pe care le ocupați în ceea ce privește cifrele. Acest pas numeric ar trebui să meargă în paralel cu obiectivele politice pe care le-ați definit. Ca matematician și profesor universitar, e de asemenea ambiția mea ca oamenii să înțeleagă sistemul. Și domnul Viland, care din păcate a plecat, a spus că ne dorește ca 75% dintre elevi și profesori să înțeleagă. Eu aș spune, aș adăuga și 100% din membrii Parlamentului European să înțeleagă sistemul prin care sunt aleși și puși în funcție. În al doilea rând, am încercat să explic dubla proporționalitate. Și aș dori să spun din nou că acesta este mesajul nostru principal de astăzi. Dubla proporționalitate ne permite să despărțim problema legată de reprezentarea statelor membre de cea cu diviziunea la nivel politic a electoratului. Declarația noastră scrisă a fost uh, Construită astfel încât să atingem toate subiectele care se aminteau în scrisoarea de invitație a doamnei Hübner. Nu se vorbea nimic de compoziție în ceea ce privește statele membre și locurile alocate acestora. Însă se poate face. Sistemul cu dublă proporționalitate are două nivele, diviziunea politică a electoratului și cea teritorială a electoratului diviziunea politică a fost accentul nostru principal. Și de aceea am cerut un vot egal. Ce se află pe lista de vot? Când merg la vot și mă uit la lista de vot, nu scriu dacă sunt german, dacă sunt portughez sau italian, ci uh, marchez, pun semn pe un partid politic. Așa că întrebarea mea pentru dumneavoastră e dacă ne dorim egalitate politică. Eu aleg un anumit partid, cineva din Malta alege același partid și cineva din Irlanda. Va fi aceeași contribuție pentru rezultatul final, acest lucru ar însemna un vot egal. Votul egal lipsește din tratate și, din punctul meu de vedere, e o neînțelegere a problemei. Proporționalitatea degresivă îi nemulțumește pe oameni pentru că nu pot să aibă un vot egal pentru preferința politică pe care și-o exprimă alegătorii. Aceasta e a doua dimensiune și ea poate fi tratată independent. Al patrulea punct e un răspuns la întrebarea domnului Leinen de ce am uh, vorbit de aceste partide la nivel de Uniune. Rămâne la latitudinea dumneavoastră să vedeți ce fel de partide ce le, per, le permite să participați la alegeri. Așa cum arată definiția ea, definiția în ceea ce privește finanțarea, ea e restrictivă, pentru că se dau bani doar unor partide care au deja o anumită substanță. Până la urmă, cred că e la latitudinea electoratului să decidă. Noi am vrut să spunem că ar trebui ca definiția să fie puțin mai largă și nu atât de restrictivă, însă noi suntem matematicieni, așa că dumneavoastră trebuie să uh, Găsiți cuvintele potrivite. 5. Dubla proporționalitate are nevoie de partide paneuropene, partide la nivel european sau oricum vreți să le spuneți. Aici intervine puțin întrebarea legată de oul sau găina care a fost primul. Aceste partide trebuie să conteste vizibil alegerile, să fie active, vizibil, împreună cu programul lor, bineînțeles așa ar fi de dorit. Singurul mesaj pe care l-am e că în ceea ce privește cifrele și abordarea lor, rolul partidelor europene e foarte slab. Funcționează ca un plic pentru partidurile naționale. Spun da, sunt membru al acestei familii europene, apoi pot fi agregate voturile și putem să ducem la capăt calculele. O, o funcție foarte slabă a partidelor europene, care sunt doar un înveliș în care sunt adunate partidele naționale. nu spuneam oul sau găina, odată ce funcționează în, acest term, în acești termen, ar putea și să intre în luptă și să conteste alegerile europene. Mulțumim, spune doamna președinte în ciudaf. Cred că trebuie să fie cam a 20-a discuție de acest tip pe care am avut-o în Parlament pe subiect. De fiecare dată când se întâmplă discuția e îmbogățită și mai interesantă. În primul rând vreau să spun că noi nu căutăm uniformitate așa de dragul ei. Nu e niciun fel de exercițiu academic. Noi încercăm să creăm un parlament, un parlament federal care să merite încrederea electoratului. Nu mă interesează să definim demosul, spațiul public. Pe mine mă interesează să construim acest parlament astfel încât să fie singurul forum politic a pieței unice. Acest loc va decide nu în mod exclusiv, ci în parteneriat cu celelalte camere, însă acesta este locul care trebuie să decidă acesta este momentul în care trebuie să decidem viitorul Europei. E important, e important din punct de vedere istoric și e foarte important acum. Acum când societatea democratică e mai fragilă decât a fost vreodată după sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Uniunea Europeană e un compromis minunat între egalitatea statelor în legislația internațională și principiul democratic al care spune o persoană un vot. Și acum noi dorim să cizelăm acest compromis astfel încât să îmbunătățim calitatea și forța democrației europene. Nu există un sistem unic și perfect, așa cum ne-au arătat discuțiile purtate până acum. Însă cred că procedurile, regulile ne apropie. Totul devine mai puțin metodic și mai puțin arbitrar în natură. Nu cred că o luptă pentru locuri între statele membre, și asta încă de la început, e un mod respectabil de a acționa. Nu cred că dăm astfel dovadă de respect față de electorat. Așa că încercăm să fim mai metodici, să avem un grad mai mare de încredere democratică, dar în același timp să ne conformăm principiilor universale în ceea ce privește legislația constituțională. Și acestea pot fi făcute. Nimic nu e imposibil. Cred că ceea ce e puțin probabil e să discutăm despre parlamente fără să discutăm despre natura guvernelor. În absența unei autorități executive, mai puternice a guvernanței în Uniunea Europeană, care ar merita o discuție a sa, reforma electorală a Parlamentului European devine bizară. Sunt de acord cu toți cei care au spus că trebuie să încercăm să facem campaniile electorale mai hotărâte, să fie consolidat elementul de alegere să fie foarte clare diferențele. Și apoi mai există și tensiunea federală între Parlamentul European și partidele politice care apar în pofida problemelor. Și partidele naționale și partidele naționale. Scara, complexitatea aceste chestiuni pe care o abordăm în Parlament în fiecare zi, acum au depășit capacitățile pe care le aveau vechile state, națiune. Și nu ne mai putem baza pe ceea ce recomandau vechile state membre în ceea ce privește democrația să ne bazăm pe așa ceva pare ceva reacționar și periculos. Voi încheia așa cum am început. Cred că lucrul cel mai important e să avem liste transnaționale pentru locuri pan-europene pentru anul 2019, alegerile de atunci. Obiectivul e în principal ca partidele federale politice să acționeze, să acționeze într-un mod democratic, astfel încât să fie făcută legătura între cetățeni și autoritățile supranaționale federale de aici, de la Bruxelles. Foștilor mei colegi din AFCO le-ați spune, Încercați, pentru numele lui Dumnezeu, să fiți mai curajoși acum la începutul mandatului. Nimic nu e imposibil. O convenție e aproape de noi. Dacă Parlamentul European nu profită de această ocazie, atunci probabil va fi condamnat de opinia publică pentru generații întregi de acum înainte. Mulțumesc, mulțumesc, Andrew, și acum aș dori să închid ședința de dimineață. Încă o dată vă mulțumesc tuturor, le mulțumesc vorbitorilor și cred că uh, ne vom întoarce la dumneavoastră pe măsură ce lucrăm la raport și propunere. Mulțumesc foarte mult! Okay, I'll be here then.